Se prendete posto possiamo cominciare. Vă rugăm să luați loc pentru a începe reuniunea. Bună ziua tuturor! Iată că reluăm lucrările comisiei noastre după pauza de vară. Aș dori să începem imediat pentru că avem două zile foarte încărcate. Astfel încât haideți să începem uh, de îndată. Întreb uh, colegii, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, uh, sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi așa cum v-a fost adusă la cunoștință? Și dacă nu sunt nici alte obiecții, vă propun să adoptăm procesul verbal din 4 iunie, 19 iunie și 11 și 12 iulie, reuniunile din aceste zile, așa cum v-au fost trimise. Dacă cineva are ceva de obiectat, foarte bine. Se pare că nu-i cazul, deci haide să începem. Vă reamintesc, da, poate sunt unele probleme tehnice, mi se spune, dar uh, sunt în curs de rezolvare. Deci vă reamintesc că reuniunea noastră e difuzată în direct pe website-ul Parlamentului European. De asemenea, vă reamintesc faptul că mâine, 18 septembrie, chiar în această sală, uh, se va desfășura o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise, începând cu 17.30 au fost anumite probleme. Ă, deci, domnul procuror Laudati, pe care ar fi trebuit să-l avem invitat în această după amiază, și domnul Duran nu vor putea să intervină așa cum era prevăzut în cadrul discuțiilor dedicate corupției în sport. Astfel încât eu vă propun să revizuim programul zilei ă, după cum urmează, de la 17 și un sfert la 17.30 să dăm ascultare domnului Dimostenis Crisicos, care uh, ne va vorbi despre manipulările frauduloase ale rezultatelor sportive. Apoi, de la 17.30 la 17.45, vom uh, asculta pe colega Boscurt, raportarea la Comisia Libe pentru un raport referitor la uh, aranjarea de meciuri în sport și probleme uh, cu corupția în sport. Dacă sunteți de acord cu acest nou program, are cineva ceva de obiectat? Dacă nu, foarte bine. Începem imediat cu primul grup. E vorba de cea de-a patra sesiune dedicată crimei organizate și vom da ascultare domnului profesor Mițilegas de la Universitatea Londra, care ne va prezenta un studiu cu titlul Decizia cadrului a Consiliului privitoare la lupta contra crimei organizate, ce se poate face pentru a consolida legislația UE în acest sector. Vom structura dezbaterea. Da, vă rog, domnule profesor, să veniți să luați loc. Ședinta, spun... spuneam că domnul profesor are 15 minute la dispoziție pentru a ne face o prezentare și apoi membrii vor avea timp de vorbire câte două minute fiecare. Mă refer la coordonator, raportor și colegii, dar coordonator și raportor în primul rând. Și dacă, dacă vom reuși să respectăm acest orar, va putea uh, fi organizat și o, organizată și, una, și o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Eu dau, uh, fără întârziere, cuvântul domnului profesor Miții Legas. Vă rog. Mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat. Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici pentru a putea vorbi în fața subcomisiei dumneavoastră, pentru a discuta probleme prin, cheie în ce privește intervenția legislativă în domeniul crimei organizate. Mi s-a solicitat să discut o, uh, un raport anterior pregătit pentru Parlamentul European în așteptarea deciziei cadru din 2008, și anume participarea la o crimă organizată și punerea sa sub învinuire. Și uh, mi s-a cerut atunci să vedem ce se poate face pentru a îmbunătăți cadrul legislativ în domeniul crimei organizate. Deci în cele 15 minute care mi-au fost alocate aș dori să fac patru lucruri. În primul rând, să discut cu dumneavoastră contextul și necesitatea uh, intervenției legislative împotriva crimei organizate, mai ales în dreptul penal. Uh, cel de-al doilea lucru, foarte pe scurt, să vă prezint o evaluare a situației actuale în uh, ce privește această decizie cadru. Uh, cel de-al treilea lucru, Aș propune măsuri concrete. Președinta întrerupe. Da, vă rog, domnule profesor, există o problemă, din păcate. M-am crezut că doar eu am probleme cu căștile, dar probabil că în... E o problemă cu uh, cabina italiană, cu o problemă tehnică, există o interferență și există probleme cu... Uh... Bun, foarte bine, acum se aude foarte bine. Vă rog. at all. Thank you. Uh, as I was saying very briefly, I want... Da, vă rog. Uh, cum spuneam, vreau să fac patru lucruri. În primul rând, să discutăm contextul și necesitatea acțiunii legislative împotriva crimei organizate la nivel european. În al doilea rând, o evaluare a, a uh, stadiului actual al deciziei cadru din 2008, să vedem cum uh, stăm acum, în care este nivelul de integrare. În al treilea rând, cum se pot face progrese cu această decizie cadru din 2008. Ce trebuie să facem ca să îmbunătățim uh, cadrul legislativ actual? Și în al patrulea rând, să discutăm uh, oportunitățile pe care le oferă Tratatul de Lisabona, în sens larg, pentru a îmbunătăți cadrul legislativ în ce privește crima organizată. Și voi încerca să respect timpul de vorbire. Așadar, în primul rând, în ce privește contextul și necesitatea. Noi ne confruntăm cu o situație paradoxală în Uniunea Europeană actualmente în ce privește combaterea crimei organizate. Pe de o parte, nevoia de a combate crima organizată a constituit motorul integrării europene în domeniul penal, mai ales dacă ne gândim la traiectoria uh, integrării europene în anii 90. Vedem că multe lucruri pe care le avem acum, al treilea pilon, adoptarea uh, unui volum important de legislație penală materială, uh, înființarea de noi agenții, s-a justificat parțial uh, cu nevoia de a combate crima organizată. Pe de altă parte, acest simbol politic nu s-a tradus în standarde legale foarte clare sau foarte dezvoltate pentru a combate crima organizată. Deci avem un paradox, după cum spuneam. Pe de o parte există un consens și anume Uniunea Europeană trebuie să facă ceva ca să combată crima organizată, dar pe de altă parte când e vorba de a traduce acest consens politic în legislație, măsuri concrete, uh, încă nu s-a prea reușit acest lucru. Și aș sugera comisie dumneavoastră că atunci când examinați ce se va întâmpla în viitor cu legislația în domeniul crimei organizate, să supuneți unei discuții motivele pentru care e nevoie de legislație în acest domeniu, care sunt funcțiile dreptului penal uh, european în acest domeniu, de ce dorim să penalizăm și uh, uh, participarea la activități de criminalitate organizată. Și eu am categorisit aceste funcții în șase funcții diferite pentru a vedea de ce dorim să incriminăm această participare. Prima funcție e de a consolida uh, legislația națională împotriva crimei organizate și de a consolida rolul uh, parchetelor naționale în acest domeniu, mai ales în statele membre unde asemenea legislație nu este prea dezvoltată. Deci, oare ne dorim cu adevărat acest lucru? Oare scopul nostru principal este incriminare a activităților de criminalitate organizată spre deosebire sau deosebite de alt fel de infracțiuni cu care, uh, și atunci oare există aici o valoare adăugată dacă, de exemplu, incriminăm traficul de droguri ca tare sau corupția ca tare? De ce vrem să avem o infracțiune distinctă aici sau suplimentară? E o întrebare, cred eu, care trebuie supusă unei discuții. O a doua funcție a uh, legislației penale în acest domeniu la nivel european, să se clarifice mandatul instituțiilor europene care se ocupă de dreptul penal, Europol și Eurojust, de exemplu, răspund de anchete și coordonare acțiunilor naționale împotriva crimei organizate. Totuși, dacă noi nu avem o definiție legală clară a ceea ce înseamnă crimă organizată, uh, atunci rămân multe semne de întrebare în legătură cu cât de eficientă este această cooperare între agențiile europene. Și a treia funcție. Noi încercăm să dăm un semnal că e vorba cu adevărat de o infracțiune gravă care duce la o creștere și a pedepselor pentru infracțiunile de acest sens, în, în acest sens. Deci, crima organizată e o circunstanță agravantă. Deci avem nevoie să uh, criminalizăm și participarea la organizații criminale, criminale pentru a pedepsi și alte infracțiuni încă și mai sever. Și a de-a patra funcție de a uh, aduce și sancțiuni severe, de exemplu. Poate că ați văzut uh, recentele propuneri ale Comisiei în legătură cu confiscarea verii, Uh, câștigate de pe urma infracțiunilor. Acolo crima organizată se află în cadrul mandatului noile, noilor puteri de confiscare. Deci avem nevoie de dreptul penal pentru crima organizată pentru a spori puterile de confiscare. Este oare o necesitate acest lucru? Și a de-a cincea funcție, cred eu, foarte importantă și adesea dată deoparte. Trebuie să dispunem de claritate în ce privește incriminarea crimei organizate pentru a facilita funcționarea recunoașterii reciproce. Știm cu toții că mandatul de arest european este pe deplin funcțional. Comisia probabil a discutat și probleme legate din, de aplicarea princip, principiului dublului risc în procedurile penale și deci pe, uh, incriminarea Uh, participării în acest sens uh, a fost abolită pentru mandatul uh, de arest european. Dar sunt probleme dacă această infracțiune nu se uh, înțelege, nu este înțeleasă în acest sens în mai multe state. Deci există aici probleme în legătură cu o activitate care poate într-un stat membru constituie crimă organizată și în alt stat membru nu. Și atunci există probleme și multe instanțe trimit uh, Uh, unele cazuri în fața Curții de Justiție de la Luxemburg. Și cea de-a șasea funcție, o funcție mult mai extinsă, însă la fel valabilă, e funcția instituțională a incriminării crimei organizate. Deci, crima organizată văzută ca un mod de a asigura stabilitatea instituțiilor și independența uh, justiției în statele membre. Ne-am văzut că e o problemă uh, în lumina uh, celor întâmplate în, ultim, în statele membre recente, Bulgaria, România, care sunt monitorizate, mai ales Bulgaria e monitorizată dacă respectă cerințele pe crimă organizată. Deci nu e vorba doar de a combate crima organizată, ci să ne asigurăm că justiția e independentă. Și această justiție independentă poate implementa acquis comunitar în domeniu. Deci acestea sunt cele șase funcții Acum să vedem unde ne aflăm în acest moment. Decizia cadru în acest moment la, prezintă lacune atât în ce privește uh, siguranța juridică și respectarea drepturilor fundamentale, cât și în ce privește nivelul armonizării dorit în domeniul crimei organizate. Acum, în ce privește siguranța juridică modul în care s-a, uh, formulat docu documentul e o încercare de a avea o abordare criminologică și de a o transpune în lege. Noi am ajuns cu uh, să avem definiții foarte largi în legătură cu ce este anume o organizație criminală sau crimă organizată. Și dacă citiți un articol Uh, articolul în acest sens din decizia cadru, veți vedea că dreptul comunitar spune că o astfel de organizație este o organizație structurată, dar dacă citești paragraful respectiv, el spune că, până la urmă, această organizație nu trebuie să fie atât de structurată. Deci, nu trebuie să aibă o structură ierarhică. Deci există probabil în mod deliberat o lipsă de claritate ca să poată acoperi multe tipuri de crimă organizată. Din punct de vedere juridic, lucrurile nu sunt prea clare. Pe de altă parte, sunt convins că Comisia dumneavoastră a discutat faptul că decizia cadru uh, propune două variante. Una, deci uh, a se pune sub acuzare participanții la o activitate de crimă organizată, cea de-a doua e infracțiunea uh, conspirației ceva ce a fost adoptat și de Convenția de la Palermo în legătură cu crimă organizată transnațională. Comisia deja a obiectat aici dar cred că trebuie să vedem lucrurile în lumina diverselor funcții legislative pe care deja le-am discutat. Deci de ce avem nevoie de uh, o activitate legiuitorului aici? Care e scopul acestor două variante? În al treilea rând, eu vreau să întreb uh, ce se întâmplă cu evaluarea acestei decizii cadru. Sunt convins că Comisia face mai multe rapoarte de evaluare. Pentru mine două lucruri sunt foarte importante aici. Bun, deși nu sunt întrebări care pentru mine nu au răspuns, dar uh, vă spun că în primul rând trebuie să vedem modul în care statele membre au implementat decizia cadru, dar nu doar în ce privește legislația, că nu e de ajuns, cred eu, să examinăm dacă există un instrument legislativ în fiecare stat membru pentru implementarea deciziei cadru. Noi trebuie să vedem modul în care uh, Eh, magistrații și cei care sunt activi în domeniu înțeleg conceptul de crimă organizată. Oare procurorii îl utilizează în practică sau nu? Asta trebuie să vedem noi. Dacă există cazuri în instanță, ce spun instanțele în legătură cu crima organizată? Există convergență în modul în care instanțele interpretează acest concept sau nu? Procurorii preferă să utilizeze alta incriminare, de exemplu traficul de drog și să nu includă crimă organizată? Sau e utilă uh, această incriminare pentru a duce la sancțiuni sporite? Deci trebuie să fie o evaluare calitativă a modului în care se implementează decizia cadru pentru a putea să ne dăm seama care e valoarea adăugată a acestei decizii cadru și dacă e modificată, în ce direcție să fie modificată. Deci, este utilă conceptul de participare la organizație criminală e util sau nu? Bun, asta e o întrebare separată. Un al doilea pas înainte, cred eu, și aici aș invita, v-aș, v-aș invita să invitați uh, la rândul dumneavoastră actori de la agenții, să avem informații de la Europol și Eurojust în legătură cu modul în care înțeleg ei conceptul de crimă organizată. Cum lucrează ei? Deci, uh, evaluările făcute de Europol, uh, Europol utilizează sau nu conceptele din acest, uh, din acest document pe care îl discutăm? Care e valoarea adăugată pentru aceste agenții? E necesară această decizie cadru? Și trebuie înțeles modul în care înțelege Eurojust criminalitatea organizată. Care sunt care e impactul asupra activității sale de zi cu zi? acest timp de informații care nu prea apare în raportele eh, anuale. Deci e bine de văzut, de știu ce înseamnă acest, aceste lucruri în practică. Mai am un minut la dispoziție care, ca să mă refer la tratatul de Lisabona, dar putem discuta mai încolo. Tratatul acesta deschide un număr de posibilități pentru legiuitori. În primul rând, articolul 83.1 a tratatului privind funcționarea Uniunii, crima organizată e inclusă acolo ca în mod expres ca unul din domeniile în care Uniunea Europeană e competentă de a legiui. Pentru subcomisia dumneavoastră, întrebarea este dacă asta înseamnă crimă organizată in abstracto sau dacă trebuie să ne concentrăm pe infracțiuni specifice atunci când sunt comise în contextul unei organizații de tip criminal. Cred că ăsta este aspectul pe care trebuie să-l vedem. De asemenea, avem și articolul 83 aliniatul 2. Și acesta poate fi util, uh, util, cred eu, pentru că acolo avem uh, incriminarea unui comportament care aduce pagube și aduce daune implementării altor politici UE. Deci acolo probabil se poate avea o incriminare a unor uh, uh delicte care au legătură cu crima organizată, de exemplu achiziții publice, care nu intră neapărat în uh, conceptul global de crimă organizată, dar pot fi legate de funcționarea pieței interne. Apoi, o altă chestiune care poate fi examinată pe viitor, utilizarea articolului 86 în legătură cu uh, înființarea biroului procurorului european, articolul 86.4 uh, are mult potențial. Deschiderea, extinderea mandatului procurorului pentru a include uh, infracțiuni care merg dincolo de fraude împotriva bugetului european și aici se poate include crimă organizată. Am depășit uh, timpul alocat cu 37 de secunde. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc, domnule profesor, pentru că ați respectat uh, timpul și deschidem dezbaterea imediat. Vă reamintesc două minute pentru fiecare și apoi din nou va avea cuvântul domnul profesor. Bun, două minute. În primul rând, domnul Bill Newton Dan din partea ALDE. Deci începem cu coordonatorii, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule profesor, pentru această prezentare interesantă. Am senzația că puteți să ne mai spuneți mult mai mult uh, în ciuda celor 30 de secunde pe care le-ați folosit. O întrebare pe care vreau să vă pun este că unul din motivele pentru care avem nevoie de un drept penal uh, european este pentru că criminalitatea organizată este transfrontalieră și de multe ori, deja de mult uh, s-a spus că aceasta este o problemă oportună. Acum, spune și Bonnie and Clyde din 1930 spuneau că criminalitatea este Poate există probleme cu interpretarea în limba franceză, nu știu, există probleme tehnice. Un attimino soltanto, scuzabile. Deci, scuzați, o secundă, avem câteva probleme cu interpretarea, interpretarea franceză.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 Allora, possiamo vedere se è possibile magari un... Potem face o probă? Bun, e, e în regulă, acum putem continua. Dovresti ricominciare perché, dovresti ricominciare perché la cabina francese... Trebuie să reîncepem, vă rog, pentru că nu s-a putut traduce nimic spre franceză. Bine, vreau să mulțumesc profesorului pentru că ar fi putut să ne spună mult mai multe, sunt sigur, dar din păcate nu a avut decât 30 de secunde la sfârșit. Aș fi vrut să îl întreb dacă am dreptate că unul din motivele pentru care avem nevoie de legislație europeană anti, împotriva crimei organizate este pentru că exist, este o problemă transfrontalieră. Spuneam că FBI-ul a început pentru că Bonnie and Clyde și alții în anii 30 au comis crime și uh, au făcut infracțiuni care, pentru care nu exista o, o lege și deci au trebuit să inventeze o lege federală și o poliție federală. Deci întrebarea este ar trebui să avem o legislație um, penală federală și un avocat federal la nivel european. Și atunci întrebarea este, trebuie să avem și curți penale la nivel european și un fel de FBI european, închisori uh, la nivel european. Deci cât de departe mergeți în această logică? Și vreau să vă mai spun și că atunci când ne vom scrie rapoartele anul viitor, Vom avea nevoie de foarte multe recomandări despre ce trebuie să facă Europa mai bine. Ați fi gata să ne ajutați cu aceste recomandări? Mulțumesc. Două minute acum din, pentru PPE, domnul Diaz de Mera. Muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun, eu vorbesc acum în numele PPE în această împrejurare și sper că va putea face și Veronic în curând. Bun, vreau să spun în primul rând că mulțumesc domnului profesor pentru că se află astăzi alături de noi și am câteva comentarii de făcut. Dumneavoastră vorbiți uh, în sensul că e nevoie de o definire mai strictă a organizației de tip criminal sau o definire mai bună a aceste, acestui tip de organizație. Dar eu vă spun că din punct de vedere practic, definiția asta conduce la prea puțin. Mai ales că e practic imposibil ca în teritoriul Uniunii Europene să armonizăm dreptul penal, pentru că avem culturi juridice și penale diferite, unele au rădăcini latine, altele anglosaxone. Și uh, într-un stat ceea ce ceva e delict, într-alt stat e infracțiune. Și atunci, bun, lipsește foarte mult până la avea această armonizare și v-aș ruga să aveți niște comentarii în acest sens. Bun, în ce privește uh, Europol, după cum știți, Europol acum are un temei juridic întemeiat pe decizia Consiliului. Uh, totuși, din ceea ce ne spune programul de la Stockholm și planul său de acțiune, e că în mod imediat, peste câteva zile, Parlamentul nostru va aborda regulamentul care să confere un nou temei juridic definitiv Europol. Dumneavoastră credeți că putem considera acest nou regulament? Credeți că cu acest nou regulament putem Uh, avea o definire mai strictă a organizației de tip criminal și, în final, vă manifest scepticismul meu absolut în legătură cu ceea ce spune, se spune în articolele uh, la care dumneavoastră v-ați referit din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene cu referire la o procuratură europeană. Și de ce sunt sceptic? pentru că în mod istoric sau istoria ne învață că de mult mai mult de multe ori am văzut că acest concept. De fiecare dată când Parlamentul se vorbește, vorbește de un parchet european, nimeni nu dorește să îl pună în practică. Mulțumesc și aștept comentarii. Ce onorevole Diaz de Mera, adesso. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera, și acum pentru S și D, două minute, domnul Faion. Hvala lepa. Um... Doamna, îmi cer scuze, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru explicații. Mulțumesc domnului profesor. Cred că ați fi putut să ne spuneți mai multe, într-adevăr. Ați spus că ne confruntăm cu un paradox în acest moment. Pe de o parte, suntem cu toții de acord despre cum ar trebui Europa să facă mai multe în domeniul crimei organizate. Pe de altă parte, când guvernele trebuie să acționeze, întotdeauna suntem confruntați cu provocări foarte mari. Este adevărat că crima organizată este o amenințare foarte mare pentru economii și pentru state în Europa. În momentul de față, criza economică și financiară ar putea să ne ducă la concluzia că criminalitatea organizată este un, într-adevăr o mană cerească pentru mafie, pentru spălarea de bani și pentru toate aceste activități ilegale. E nevoie de o abordare mai complexă, trebuie să facem mai mult în domeniul prevenirii și pentru a îmbunătăți uh, aplicarea legislației existente. Există însă întrebarea dacă vom putea să dăm o definiție comună a crimei organizate. Dacă vom face acest lucru, vom putea cu aceasta să contribuim cu adevărat la prevenirea crimei organizate, vorbesc aici și de criminalitatea transfrontalieră. Cum percepeți dumneavoastră funcția actuală a OLAF, or Europol și Eurojust? Probabil că știți cum funcționează aceste instituții în mare și vom avea cu siguranță și câteva audieri cu reprezentanți din partea acestor agenții. Aș vrea să știu însă părerea dumneavoastră despre cum funcționează aceste instituții și cum își îndeplinesc sarcinile. Cum vedeți dumneavoastră critica guvernelor la adresa funcționării acestor instituții, agenții? De ce există ele până la urmă? Își îndeplinesc sau nu uh, funcțiile? Ați menționat și tratatul de la Lisabona care ne permite să stabilim, să creăm un uh, o procuratură europeană eh, și președintele Barroso a vorbit despre oficiul procurorului european când a vorbit despre starea Uniunii. Aș vrea să știu de aceea părerea dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? În grupul nostru al socialiștilor și democraților ne-am pus cu toții de acord că în timpul acestui mandat pe comisia noastră, așadar, trebuie să investigăm dacă merită sau nu să, stab- să creăm un astfel de oficiu. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Acum două minute îi dau cuvântul domnului, doamnei Weiler. Mulțumesc, domnule profesor. Am, mi-am notat care sunt articolele care vi se par importante în tratatul de la Lisabona 3.1 38.2 uh, și 64, uh, unde se referă um, tratatul la fraudă împotriva bugetului european. Acela mă interesează foarte tare. Puteți să ne spuneți, vă rog, încă o dată dacă e vorba de articolul 64 sau nu. În general, cred că există totuși o înțelegere a acestui subiect în statele membre. Eu nu sunt de acord cu colegul meu din Italia înainte, pentru că noi avem uh, câteodată o măsură a infracțiunilor, ca să spun așa, diferită în statele membre. Și între timp, totuși, toate statele văd corupția cu aceiași ochi și chiar și țările candidate. Am fost în Serbia de curând și se percepe corupția ca un delict, ca o infracțiune gravă peste tot. Bineînțeles că licitațiile publice nu sunt încă la fel de bine organizate ca crima organizată și în același timp nu se poate considera aceasta ca o corupție clară, dar este totuși o formă de corupție și trebuie combătută și ea, face parte din acelea pe care trebuie să le combatem. De aceea mi se pare foarte bine să avem mai multă Europa în acest domeniu și este important și că, când ați menționat uh, faptul că nu există o evaluare de calitate, mi se pare important acest punct. Vreau să adresez o întrebare către colegi și către coordonatori, dacă s-ar putea să facem o analiză precisă despre evaluarea calitativă a deciziei cadru pentru statele membre, care este plus valoarea pentru Europa, ce este transfrontalier și ce nu este direct transfrontalier, dar totuși are un efect asupra statelor membre și din ceea ce, uh, punct de vedere al înțelegerii uh, dreptului și uh, din ce, punct de vedere al dorinței de a combate aceste probleme. Pentru că și Serbia și Croația și ceilalți o să trebuiască să adopte aceleași standarde. Deci se poate ca aceste evaluări calitative de care vorbea domnul profesor să fie transmise comisiei noastre ca aviz științific. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Weiler. Înainte să-i dau cuvântul profesorului, aș vrea și eu să pun uh, o întrebare spontană după ce au intervenit colegii. După cum spunea și domnul Diazemera, este adevărat că este foarte dificil să ajungem la o definiție unică a crimei organizate. Nu numai pentru că trebuie să se armonizeze toate sistemele judiciare, care deja este un lucru foarte dificil, dar trebuie spus și că se pare că există o voință foarte slabă politică de a face acest lucru. Constatăm, de fapt, în anumite momente acest lucru. De fapt, ne amintim cu toții probabil că una din primele priorități pe care am stabilit-o într-un raport pe care l-am adoptat în 2008, era vorba de raportul meu pe tema crimei organizate, una din primele priorități era revizuirea deciziei uh, Consiliului, deciziei cadru din 2008, pentru că există un risc de, o, de interpretare prea vagă a acestor texte, să se spună tot sau nimic cu aceste texte. Doamna Fayon spunea înainte că crima organizată este o amenințare față de economia națională pentru toate statele membre. E adevărat că este o amenințare și pentru economie, și pentru libertate, și pentru securitatea celor 500 de milioane de cetățeni din Europa. Microfonul a fost tăiat la doamna președintă. Uh, uh, uh, Spuneam deci că statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să mergem dincolo de um, cuvinte. Acesta este un aspect pe care trebuie să îl vedem foarte concret de fiecare dată când se vorbește de argumente importante. Și deci când vorbim despre diferitele aspecte, uh, aceste aspecte și când trebuie să um, se discute despre acestea în camerele parlamentare naționale, începe să um, funcționeze mașinăria și se blochează, de fapt. Vreau să vorbim și despre rolul Europolului și despre revizuirea temeiului juridic al Europolului. Dumneavoastră ați spus că este oportun ca statele membre să decide să investească cu adevărat uh, în rolul, funcția Europolului și să considere Europolul ca fiind o structură care ar putea să um, funcționeze mai bine în acest context, în contextul european, în care după aceea trebuie să vorbim și de schimbul de informații, schimbul de date. Știm cu toții care este problema. Sunt anumite țări în care se pune în practică schimbul de informații și alții um, fac acest lucru cât se poate de fictiv și um, deci trebuie să se combată crima organizată totuși cu metode eficiente. Eu îmi amintesc de un lucru și poate că este un lucru superficial, dar trebuie să ne amintim că crima organizată a devenit de fapt amenințarea numărul 1 la nivel mondial și Pen, asta pentru că crima organizată nu cunoaște frontiere, nu are o problemă de temei juridic care trebuie uh, armonizat, pentru că el este deja ar, armonizat la nivel internațional și se manifestă în toate țările. Uh, doamna Borsellino, cred că vroia să ia cuvântul. Vreau să vă dau cuvântul două minute. Vorrei fare una osservazione. Ho l'impressione che si comincia a parlare... Eh... Aș vrea să fac o observație. Spunând, vorbind despre crimă organizată, ne dăm seama că această crimă organizată este și responsabilă de o agravare a crizei mondiale, deci de a situației economice în general. De ce? De ce? Pentru că interesele crimei organizate deja subminează uh, argumentele cu care construim, uh, cu care se construiește economia, pentru că uh, criminalitatea organizată și economia mafioză, ma, mafiotă este cea care uh, practic subminează economia reală. Aș vrea să aduc uh, la, în atenția dumneavoastră că această, această chestiune este într-adevăr reală poate că ar fi trebuit să acționăm mult mai devreme. S-ar fi putut să începem mai devreme, mai ales pentru că instrumentele pe care le avem la dispoziție funcționează. Însă câteodată am senzație că Europolul, Eurojustul, toate aceste sigle au rămas doar un fel de nucleu care nu este nuclee care nu sunt legate unul cu celălalt, care sunt, funcționează separat și care nu au de fapt ca finalitate adevărată combatere cu, combaterea reală a situației uh, de ilegalitate și criminalitate organizată. Se vorbește astăzi despre crimă organizată, dar îmi dau seama de multe ori când ascult intervențiile colegilor că în continuare există o, o confuzie foarte mare între criminalitate organizată, crimă organizată, mafia. Nu există de fapt o definiție foarte clară. Nu există de fapt, nu e nicio claritate în aceste definiții în general. Eu cred că dacă vrem să, ne, să abordăm această problemă cu scopul adevărat de a combate acest fenomen, trebuie în primul rând să dăm o definiție foarte clară, o definiție care să fie în primul rând egală în toate statele membre. Și după aceea, de la această definiție comună, deci de la armonizarea conceptelor de criminalitate organizată care se exprimă destul de confuz în momentul de față, trebuie după aceea să derive și uh, ce înseamnă o infracțiune. Dacă nu avem uh, această definiție la crimă organizată, mafie și toate ramificațiile acestora, nu putem să abordăm din punct de vedere penal o infracțiune. Nu se poate aborda nici din punct de vedere cultural uh, o infracțiune. Dacă există confuzii și nu știm exact despre ce vorbim, bineînțeles că nu se poate acest lucru. Sigur că dacă fiecare țară ar vrea să participe la acest uh, să participe la, la, la discuția despre aceste uh, chestiuni, dar interpretând în cheia sa proprie, nu funcționează. Ar trebui să există exigențe, uh, vor exista exigențe care, se vor, uh, care vor fi uh, spontane și va trebui însă totuși și o voință de a aborda această problemă și de a defini în primul rând această crimă organizată ca o infracțiune. Mulțumesc doamna Borselino, spune doamna președinte și dau cuvântul acum domnului Mițilegas care să răspundă la aceste întrebări. Thank you very much for all your questions. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările. Apreciez foarte mult uh, felul în care v-ați implicat și voi încerca să-mi grupez răspunsurile în trei teme principale care au reieșit din întrebările pe care le-ați pus. Prima temă nu este neapărat o surpriză, de fapt a fost uh, clară și trans- a transpărut prin toate întrebările care s-au pus în sală, este că e foarte important să ne uităm la rolul, func- la rolul instituțiilor europene în ceea ce privește justiția europeană. Nu era foarte clar ce înseamnă um, dreptul penal în general. Se vorbea despre Eurojust, Europol, OLAF și uh, Oficiul Procurorului European. Uh, Însă, cred că acum ne aflăm la o intersecție în acest domeniu, în Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona ne deschide calea către o nouă abordare a acestor agenții și către a regândi rolul lor. Aceste agenții s-au dezvoltat în uh, manieră nesistematică în cadrul Uniunii Europene, s-au uh, dezvoltat în timp și dacă ne uităm uh, la cum lucrează, vedem că există o suprapunere între mandatul lor și au intrat oarecum în uh, competiție una cu cealaltă. Noua, noul temei juridic este dat de tratatul de la Lisabona și întrebarea este care este viziunea pe care o dorim noi pentru dreptul penal european. Cum vrem ca aceste agenții să înlocuiască um, activitatea statelor membre. Dacă pe viitor vom avea un oficiu al procurorului european, o întrebare care se pune este care este rolul OLAF în această schemă. Merită, dacă avem un procuror european, trebuie să mai avem și Olaf. Același lucru poate să fie și întrebat și despre Eurojust. Mulți au întrebat despre Europol. Unii m-au întrebat și doamna președinte a răspuns că dacă Europolul nu funcționează decât în măsura în care statele membre doresc să colaboreze cu el, să dea informații, pentru că altfel nu este eficient. Pe de altă parte, cred că mai este altă chestiune dacă facem un pas înapoi. Întrebarea este ce vor statele membre, ce vrea Parlamentul European de la Europol, ce ar trebui să fie mandatul Europol. E vorba de un serviciu de informații european sau uh, nu. Deci trebuie să ne uităm să analizăm mai de aproape puterile acestei instituții. Avem acum posibilitatea să regândim rolul agențiilor, de ce le avem, care este scopul lor adevărat. Nu cred că am găsit încă un consens pe această temă. Avem discuții interesante în momentul de față, dar e important să ne uităm la ce se întâmplă și la transparența acestor agenții. Față de cine răspund, cine le analizează din punct de vedere juridic, care este soarta celor care uh, lucrează cu aceștia. Cum ne putem adresa așadar acestor instituții precum OLAF? Faptul că vrem să combatem crima organizată înseamnă automat și că rolul agențiilor este crucial, mai mult decât rolul uh, legislației despre ce este crima organizată. Asta este ceea ce a transpărut din toate întrebările. Orice fel de armonizare, pentru că mulți ați întrebat despre armonizare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Armonizarea nu înseamnă o uniformizare. Nu cred că cineva dorește o definiție unică care să se aplice în toate țările la fel. Armonizarea așa cum vorbește și tratatul, tratatul vorbește despre directive care au ca obligație doar scopul implementărilor, deci conținutul rămâne la de mâna statelor membre și cred că este important să menționăm acest lucru. Pentru însă a putea răspunde la întrebarea cu privire la contextul de acțiune al acestora, ar trebui să știm că nu e numai uh, în detrimentul funda- principiilor fundamentale de drepturile omului, ci și în detrimentul combaterii crimei organizate, pentru că nu este bine să ai o definiție atât de largă încât să nu poți de fapt să combați acel fenomen. Trebuie deci să ne gândim de ce vrem acest uh, temei juridic și cum vrem să-l folosim. Iar apoi să facem propuneri uh, și definiții concrete despre ce dorim să discutăm. Un ultim punct pe care vreau să-l menționez Probabil că s-a pierdut în uh, traducere, dar uh, articolul la care mă uh, referam eu este 86.4 și nu 64. E vorba de articolul 86, care este articolul pentru stabilirea oficiului procurorului european. Al treilea punct pe care vreau să-l clarific este și sunt un uh, susținător ferm al acestei chestiuni, trebuie să vedem cum cele două agenții și uh, decizia cadru au funcționat, au operat la fața locului. Deci trebuie să vedem cât, cum s-au descurcat uh, autoritățile naționale cu aceasta și trebuie să ne uităm și la o evaluare posibilă a practicilor naționale în domeniu. Tratatul de la Lisabona îi deschide porțile Parlamentului European pentru ca să colaboreze cu Europolul și Eurojustul. Cred că acesta este un lucru pe care comisia noastră n-ar trebui să îl uite și să folosească această inițiativă care este la îndemână. Statele membre și Comisia Europeană, care este gardianul tratatelor, dar și Parlamentul European trebuie să fie conștiente de această oportunitate. Bine, grație, profesore. Eu... Mulțumim, domnule profesor, și acum uh, încheiem uh, acest prim, uh, aceast, această primă discuție și trecem la cel de-al doilea punct cu titlul Infracțiunile pe internet ca instrument al crimei organizate. Și în cadrul acestei discuții vom uh, asculta ce are de spus o doamnă magistrat din Franța, doamna Miriam Kemener, expertă în criminalitate uh, organizată pe internet și vom asculta și pe domnul Turs Erting, reprezentant al Europol, vă rog să treceți alături de mine, precum și pe Hilke Heimans uh, din partea mm, Autorității Europene pentru Supravegherea Datelor și Protecția Datelor. Mulțumesc! Allora, eh, il dibattito verrà strutturato come... Bun, dezbaterea va fi organizată la fel ca înainte, deci avem 15 minute pentru oaspeții, pentru fiecare oaspete al nostru, 15 minute pentru uh, doamna KMN, în primul rând, și apoi 2 minute pentru coordonatori și pentru fiecare deputat uh, care va dori să ia cuvântul. Așadar, în primul rând dau cuvântul doamnei KMN magistrat din Franța, 15 minute aveți la dispoziție, doamnă, vă rog. Merci, euh, madame président, de m'avoir... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că m-ați invitat aici să vă vorbesc despre cibercriminalitate din perspectivă judiciară. Trebuie să precizăm prin prisma celor spuse că există asemănări între cibercriminalitate, crima cibernetică și crima organizată. S-a menționat lipsa unor definiții este valabil și pentru uh, criminalitatea cibernetică. Textele nu o definesc. Și un exemplu este Convenția de la Budapesta, care vorbește despre criminalitate în spațiul cibernetic. Ce este spațiul cibernetic? E o chestiune destul de nebuloasă și de vagă. Aceasta este una din dificultățile înțelegerii acestui fenomen în Franța și în statele europene. Deci cum să definim infracționalitatea informatică. S-au făcut foarte multe încercări de a defini acest subiect și mi-am dat seama că uh, este o întreprindere destul de dificilă. În Franța, concepția noastră este destul de largă, adică uh, spunem că este vorba de infracțiuni informatice, pirateria, infracțiuni care vizează direct rețelele digitale, uh, dar este vorba și de infracțiunile tradiționale, cum sunt fraudele, escrocheriile, furtul de identitate, care sunt uh, înfăptuite pe cale digitală. Înainte aveam o infracțiune, acum unde era înainte, unde era înainte una singură, acum sunt câte o sută în același timp și mai este vorba și de uh, așa numitele infracțiuni de conținut, defăimare, rasism, pedofilie pe internet. Primul punct, deci, este legat de dificultatea de a defini chiar noțiunea de criminalitate cibernetică. În texte, noțiunea de criminalitate cibernetică apare doar în codul de procedură penală la mandatul uh, european de arestare uh, figurează și criminalitatea cibernetică printre cele mai grave infracțiuni, însă fără să fie definită. Este un obstacol și trebuie să spunem că uneori justiția are probleme când vine vorba de um, tratarea acestor infracțiuni. După părerea mea, criminalitatea cibernetică este o formă de criminalitate organizată. Este un subiect destul de complex pentru că are acest uh, aspect uh, multinațional. Mai multe state sunt vizate, de exemplu, de un atac de la celălalt capăt al lumii. Efectele unui atac de departe se pot simți pe teritoriul francez sau pe teritoriul european, european și se pune problema legislației aplicabile. Este vorba de alegerea uh, legislației teritoriale. Apoi problemele tehnice uh, care apar pentru magistrați, indiferent de statul vizat, care nu au um, formări specifice în domeniu. În Franța, de exemplu, se fac acum eforturi de formare pentru ca magistrații care sunt juriști să înțeleagă la un nivel minim modurile de operare care permit um, comiterea de fapte legate de criminalitatea cibernetică. Așadar, care sunt reacțiile juridice? Cum uh, putem trata infracțiunile legate de criminalitatea cibernetică? Progresiv, legiuitorul ține cont de această dimensiune, creând infracțiuni specifice. Este vorba, de exemplu, de uh, uh atacurile la, uh, sistem, la față de sistemele automate de prelucrare a datelor utilizarea frauduloasă a datelor, să spunem că un răufăcător acționează în universul digital sau uh, e vorba de asocieri de infractori, apoi se utilizează în aceste cazuri circumstanța uh, de bandă organizată sau circumstanța agravantă de utilizare a unei rețele de telecomunicații o circunstanță care agravează pedepsele. Iată care sunt tendințele în uh, dreptul material. Un al doilea punct ar fi adaptarea dreptului uh, procedural cu metode de uh, anchetare specifice. Am să vă dau câteva exemple. Transpunerea intercepțiilor telefonice se uh, face acum și la rețelele de internet. În Franța a fost uh, o astfel de cauză în 2003 și avem o lege privind uh, siguranța internă. Apoi, tot felul de prevederi tehnice uh, care sunt adaptabile la combaterea uh, cibercriminalității, de exemplu, infiltrarea digitală, un ofițer poate să utilizeze un nickname ca să intre în legătură cu o persoană despre care se presupune că ar comite infracțiuni legate de criminalitatea cibernetică. O altă metodă de investigare tipic adaptată la universul digital este captarea de date la distanță. Un ofițer de la poliția judiciară utilizează, de exemplu, un soft de spionare pentru interceptarea de date și detectarea de infracțiuni. Iată deci că apar două tendințe. Pe de o parte, legislația se adaptează din perspectiva dreptului material, dar și din perspectiva dreptului procedural. Un alt exemplu, au fost create infracțiuni, nu numai în Franța, ci în mai multe state, de exemplu, furtul de identitate online care permite să, se, să nu se creeze profile false, uh, un fenomen care se dezvoltă în paralel cu dezvoltarea rețelelor sociale. Mai apare și elaborarea unui drept al internetului cu un uh, regim juridic care a fost definit uh, pentru prestatarii de servicii tehnice. Responsabilitatea acestora este atenuată furnizorii de servicii uh, sunt notificați când se uh, înfăptuiesc infracțiuni utilizându-se infrastructura lor. În Franța, de exemplu, uh, avem prevederi privind economia digitală, dorim să dezvoltăm comerțul electronic și în același timp să evităm uh, orice abatere și să uh, creăm un sistem cât mai sigur. Acest sistem al responsabilității atenuate este cam criticat în Franța. Avem rapoarte parlamentare care uh, vizează crearea unui nou statut, de exemplu de exemplu, Editor Online, un program menit să reglementeze uh, platformele de licitații, dar acesta nu a fost adoptat în Franța. Deci uh, apar dificultăți uh, în privința criminalității cibernetice pentru că în ultimii ani noi actori au apărut pe internet și unor e greu să se definească regimul lor juridic. De exemplu, este cazul rețelelor sociale în Franța sunt considerate uh, entități emergente, având un regim juridic cu responsabilitate atenuată, limitată, însă acest lucru pune probleme de multe ori. Din perspectiva judiciară, ce constatăm? Avem tot mai multe infracțiuni și cauze, mă gândesc la cazuri de fraudă care utilizează rețelele digitale, Mă gândesc la uh, niște dosare destul de complexe care necesită de multe ori o cooperare internațională, uh, anchete în străinătate cu uh, comisii de anchetă internaționale și aici uh, mai mulți experți preconizează utilizarea de, de uh, instrumente procedurale mai simple există un uh, risc de uh, dispariție a probelor, pentru că, de exemplu, o infracțiune este comisă prin internet și atunci cel mai greu este să se dovedească infracțiunea respectivă. E foarte greu să se strângă probe digitale se preconizează și armonizarea strângerii de probe și mai ales conservarea ă, datelor, pentru că în unele state aceste date sunt păstrate, de exemplu, un an în Franța, pe plan european se poate merge până la doi ani și există această ă, dificultate a strângerii de probe digitale. Una din problemele legate de combaterea criminalității cibernetice este exact aceasta. Am să vă dau un exemplu. În Statele Unite se pot uh, realiza anumite site-uri capcană pentru a-i prinde pe delinvenți. În Franța o astfel de procedură a fost aprobată de Curtea de Casație, a fost, mă scuzați, respinsă de Curtea de Casație, s-a considerat că este vorba de o scenare uh, în care uh, infractorul cibernetic a fost păcălit. ar fi nevoie de o simplificare a instrumentelor de procedură tocmai pentru a duce uh, la bun sfârșit procedurile. Pentru că, după cum se constată acum, Uh, este nevoie de o punere la dispoziție de mijloace suplimentare pentru anchetatori prin servicii specializate. În Franța, acești uh, specialiști se numesc uh, anchetatori de criminalitate cibernetică. În Franța nu avem încă specializări mai detaliate, și foarte adesea dosarele de criminalitate cibernetică sunt tratate de serviciile care se ocupă de dosare economico-financiare. Nu există neapărat uh, o specializare, deși uh, combaterea criminalității cibernetice este foarte specializată. Este nevoie și de o cooperare mai bună între sectorul public și cel privat. În mai multe dosare am lucrat cu direcțiile juridice ale unor uh, mari concerne E vorba aici de niște moduri de lucru care sunt destul de noi și destul de specifice. Acest, aceste moduri de operare nu sunt obișnuite, de exemplu, pentru magistrații francezi. În concluzie, în încheiere, aș dori să vă spun că unul dintre obstacole în calea combaterii criminalității cibernetice este lipsa definițiilor. Chiar dacă criminalitatea cibernetică ține de o formă de crimă, crimă organizată, ea este totuși specifică. Implică anumiți actori și prestatari tehnici care, în plus, lucrează tot mai mult cu magistrații. Acești furnizori de servicii tehnice au creat, de exemplu, servicii judiciare specializate pentru a răspunde la cererile magistraților, aceste sisteme se implementează tot mai mult, însă justiția depinde de răspunsul uh, mai mult sau mai puțin rapid al acestor furnizori. Deci mai avem aici de lucru. Este nevoie și de o muncă de formare foarte dezvoltată. Există într-adevăr inițiative la nivel universitar, uh, la nivelul magistraturii, care colaborează și cu actorii menționați mai devreme, mă gândesc la Eurojust, la Europol, la Interpol. Însă, ca să schematizăm, se constată o, o foarte mare fragmentare atât a textelor cât și a structurilor în acest domeniu. Mă gândesc aici la structuri independente care ar putea să constate infracțiunile și să, să le semnaleze parchetelor. Mă gândesc la o autoritate de reglementare a jocurilor online care semnalează infracțiuni parchetelor, respectiv pachetului din Paris. Această autoritate independentă nu este prea bine cunoscută de către anumiți magistrați și cred că acest lucru dăunează unei soluționări eficace a Uh, combaterii criminalității cibernetice. Există acest aspect, mai este și faptul că în jurisdicții am lucrat, de exemplu, în uh, regiunea pariziană la două curți de apel principale care se ocupă de aceste dosare și, în mod empiric, avem și un schimb de bune practici. Adică am, avem niște magistrați specializați care sunt persoana de legătură cu exteriorul, cu victimele, dar și cu întreprinderile. Însă nu este vorba de niște funcții permanente și depind cumva de bunăvoința magistraților și de dinamismul lor. Deci cred că trebuie făcut un efort aici. Cred că în majoritatea statelor europene serviciile judiciare, serviciile specializate, administrațiile centrale s-ar ocupa de aceste dosare, însă în Franța nu se întâmplă așa și cred că ar fi bine să existe un centru digital la Ministerul Justiției care ar permite să se dea un imbold și uh, voi încerca și să închei aici, care ar da deci un imbol și ar permite dezvoltarea unei adevărate politici penale. Pentru că, uh, dincolo de texte, trebuie să uh, se poată da sfaturi magistraților care au nevoie de o politică penală bine definită și de repere foarte avansate în legătură cu această formă de criminalitate organizată, care este destul de complexă și prost cunoscută de majoritatea magistraților din jurisdicții. Mersi, Madame Kemener, pentru votre Adesso diamo la parola per 15... Bun, mulțumim, doamnă, pentru prezentare. Acum uh, dăm cuvântul pentru 15 minute reprezentantului Europol, domnul Erting. Mulțumesc și mulțumesc că ați invitat Europol la această audiere. Eu voi încerca să mențin discuția la nivelul uh, perceput de noi, la forțele de poliție și să vă dau anumite sfaturi în legătură cu uh, ce ar trebui să fie acest nou centru împotriva ciberinfracțiunilor pe internet. Dar să punem lucrurile în context, poate e mai bine. Da, uh, nu știu ce se întâmplă cu slide-urile pe care le-am pregătit. Uh, iată, în anii 50 uh, uh, făceam activitate de calcul, în 60 activitate de cercetare, în 70 am făcut legătura între aceste două și în anii 80 am continuat cu comunicarea. În anii 90 am început să și publicăm rezultatele și în anii 2000 am început să ne globalizăm activitatea, s-a inventat Twitter, Facebook, Skype și altele. Și iată, în 2010 vedem a apărut cloud computing și cine știe ce va mai apărea până în 2020. Acum, deci nici nu vreau să fac nicio previziune pentru că acum veți vedea peste câteva secunde, veți vedea niște statistici. Iată, aceasta era utilizarea internetului 1,8 miliarde, ă, Facebook aproape un miliard acum, Google ă, iată, mai mult de un miliard de utilizatori în fiecare zi, mai mult de 247 de miliarde de e mail trimise în fiecare zi, din care mai mult de 200 de miliarde reprezintă spam. În fiecare zi se creează mai mult de 140.000 de de așa numite computere zombie și 2,6 milioane de uh, coduri uh, virusate uh, în fiecare secundă apar 46 din acestea. Uh, iată ce factură avem de plătit pentru infracțiunile pe internet. Dar dacă am niște estimări, bun, dacă vedem ce s-a întâmplat în trecut, ce s-a întâmplat în 77 și e vorba de experți uh, atunci uh, s-a spus că niciodată nimeni n-ar dori să aibă vreun computer în propria casă. Uh, dar uh, Bill Gates a spus în 2004 că în 2 ani spamurile urmau să dispară. Și că s-a spus în 2007 că iPhone-ul nu are nicio șansă pe piață. Atunci cum pot eu să prevăd viitorul când acești experți uh, au greșit, s-au înșelat în așa hal? Dar ce se află în spatele uh, creșterii extraordinare a internetului? Noi ne confruntăm cu un număr de provocări pe viitor. În acest moment există versiunea IP4 care va trece la versiunea 6. Acum care e diferența? Acum avem 3,4 de miliarde de posibilități de a găsi adresele IP. În versiunea 6 vom avea 4,2 miliarde uh, miliarde de miliarde de miliarde de adrese. Și poliția trebuie să identifice pe fiecare din posesorii acestei adrese. 73% din utilizatorii de internet nu utilizează limba engleză. 72% din populația UE se află pe internet, uh, comparat cu 34% în întreaga lume. Noi creăm mai mult de 143.000 de afaceri pe internet în fiecare an și în ultimii 15 ani internetul a avut un impact mult mai pozitiv uh, asupra PIB-ului UE uh, decât, 100, decât 50 de ani până acum și în 2012 se prevede că un, 1000 de miliarde de Uh, dolari se vor face din uh, afacerile pe internet. It will last two seconds, this battery. Și această baterie pe care o am acum va dura doar două secunde peste opt ani. Iată, se, se, iată cum se dezvoltă internetul, dar și software-ul și hardware-ul. Și aici, în Europa, avem uh, o criză. Avem dificultăți, dar nu suntem o zonă industrială normală. Noi nu producem lucruri așa cum se produceau în trecut. Uh, activitatea industrială s-a mutat în zone cu forță de muncă mult mai uh, ieftină. Noi facem activitate de invenție, de dezvoltare, cercetare. Uh, avem o societate deschisă unde putem descărca cărți pe internet, unde poți să-ți plătești impozitele pe internet. Asta, asta este Uniunea Europeană și ne va aduce creștere și prosperitate dacă ni se permite să facem acest lucru dar de asemenea ă, asta vine cu noi riscuri și internetul deja ă, este și va fi exploatat de crimă organizată, de teroriști, de activiști, hacker, de spionaj, de spionajul extern. Și nu există, așa, nu există securitate absolută. Asta e un mit. Noi nu putem să asigurăm totul pe internet ă, dacă, de exemplu, ai secretul rețetei Coca-Cola, nu o pune pe internet, ci pune într-un safe, pentru că altfel va fi descoperită. Dar sigur că se pot face mai multe decât până acum. Uh, poliția, din păcate, se confruntă cu tot felul de obstacole juridice în această lume uh, care este în schimbare rapidă. Iată, tocmai am fost informați că avem nevoie să accelerăm activitatea polițienească și sunt de acord, vă pot da și un exemplu mai târziu. Uh, deci, uh, care sunt provocările? În primul rând, să creăm norme juridice, să creăm și să uh, conștientizare în rândul publicului. Dacă uh, îmi dați voie să utilizez un exemplu din munca de zi cu zi, dacă cineva se îmbată și merge în districtul prostituatelor din Amsterdam cu uh, fâlfâind portofelul, probabil că va fi jefuit, dar la fel se întâmplă și pe internet. Dacă intri pe site-uri periculoase, atunci există posibilitatea să-ți fie golit contul sau să fii infestat cu un virus. De asemenea, trebuie să creăm înțelegerea uh, cadrului juridic care se aplică și în viața reală și pe internet. Trebuie să coordonăm în UE aceste eforturi. E vorba de 500 de milioane de oameni conectați cu 27 de state membre, 23 de limbi diferite și sisteme juridice diferite. Și trebuie să ne concentrăm pe uh, infracțiunile majore, că există și o tendință uh, de a impulsiona uh, crimele pe internet, dar multe din acestea sunt minore și acum să vedem care sunt uh, amenințările majore, cum sunt ele percepute la Europol și la Centrul European. Uh, sunt patru mari zone. În primul rând, intruziunea, apoi frauda, Apoi uh, furturile pe internet și uh, e vorba de exploatarea sexuală a minorilor. Din păcate, e un fenomen în creștere. Am uh, făcut o vizită într-o țară, mm, nu voi spune ce țară, despre ce țară e vorba, dar a a avut mai mult de 2 ani de uh, raportări de uh, molestări sexuale a uh, minorilor și este un fenomen uh, pregnant. E vorba de economia digitală subterană. În fiecare zi pe net uh, circulă bani uh, la negru și uh, poate că vă poate fi furată um, contul în bancă sau astfel de activități ilegale. Noi credem că e vorba de modelul de afacere al infracțiunilor pe internet Iată, e o activitate ierarhică de sus în jos, iau hackeri, unii care decodează, au, <coughs> au și muncitorii internetului și acum deci au de la șef la salahori pe internet care fură date, cu ajutorul cărora se comit infracțiuni, se fură bani, se cumpără ceva ilegal sau oricum activități ilegale și astfel se obțin bani prin această structură. Uitați-vă, este un lanț întreg, o, uh, o ierarhie a unui model de afaceri și comparați-l cu munca normală a poliției. De exemplu, dacă luptăm împotriva traficului de cocaină, noastră știți că cocaina e produsă în America de Sud. Apoi ea trebuie uh, recoltată, rafinată, prelucrată, distribuită din Columbia către porturi, de obicei din Spania și apoi din Spania se fac porțiuni, porțiuni mici și se vând, se vând, care ajung inclusiv la Bruxelles sau altundeva. Și uitați-vă ce lanț lung unde poliția are multe posibilități de a acționa și de a intercepta cocaina. Asta se poate face, dar, dar infracțiunile pe internet se pot face într-un, uh, într-o pivniță, pe un calculator și noi nu putem să depistăm această activitate, din păcate. Iată cu ce ne confruntăm. Și din acest motiv, uh, Centrul uh, de combatere a crimelor pe internet european examinează trei aspecte. Hackerii, comanditarii și cei care spală bani pe internet. Și acestea sunt trei aspecte unde avem uh, șanse să-i atacăm. Ciberterorismul nu face parte din aceste trei domenii, dar din cauza că crima pe internet e uh, greu de perceput din punct de vedere al mobilului, da, deci nu uh, se știe. Bun, vezi că există o infracțiune pe internet, dar nu știm dacă e vorba de un copil de 16 ani sau de un terorist uh, sau de o organizație teroristă. Nu putem să ne dăm seama. Uh, trebuie să uh, examinăm în adâncime problema. De aceea poliția implică și serviciile secrete și armata, toate acestea trebuie să conlucreze ca să înțeleagă fiecare domeniu celuilalt. După cum știți, probabil, și ați uh, avut o percepție pozitivă, Comisia vrea ca noi să înființăm până la 1 ianuarie 2013 în Europa, iată, peste patru luni, un centru european împotriva criminalității pe internet e partea Europol și cred că Europol a fost aleasă pentru că noi avem o, un sistem uh, care funcționează deja. Și iată, vrem să avem și rezultate. Eu am privilegiu să, fiu să fiu primul uh, șef al acestui centru. Pe, vom deschide pe 10 ianuarie și sper că vom reuși să avem și rezultate ca să ajutăm poliția de statele membre. În primul rând, un nod de informații, un centru de fuziune, aceste uh, infracțiuni nu sunt ca un, un jaf sau un uh, furt sau un viol care se întâmplă într-un loc uh, bine definit. Poate începe în Germania, continuă în India și victima e în Suedia. Și din această cauză trebuie să avem o imagine generală ca să ajutăm statele membre, ca ele să nu suprapună eforturile. De asemenea, vom crea un centru care să permită statelor membre Uh, sau poliție din statele membre să conlucreze în anchete și misiuni comune. Uh, vom uh, crește cu conștientizarea în rândurile publicului, vom mm, avea și activități de medicină legală. Trebuie să vă spun că în multe state membre, mai ales în cele de mai mici dimensiuni, nu există bugetele pentru astfel de activitate. Deci pur și simplu nu există banii necesari. Și să, ca să nu avem un sistem în care 27 de state membre vor identifica aceeași infracțiune, infracțiune atunci noi vom uh, centraliza lucrurile și sper că vom putea uh, aduce și bani către statele membre. De asemenea, vom uh, construi capacitatea, vom avea activitate de formare pentru polițiști, magistrați și, de asemenea, Uh, ne vom ocupa de infrastructură și de, public, și de protecția infrastructurii pe internet. Și de asemenea uh, să vedem care sunt rapoartele de incidente grave și apoi uh, să vedem cine este proprietarul internetului. Bineînțeles, internetul nu are proprietar, dar cine este legiuitor internetului. Bun, mai ales două instituții, ICANN și ITU. ICANN reprezintă un partener privat Uh, care deține toate drepturile, adresele IP și numele și ITU este o entitate a ONU care este activă în acest domeniu. Da, încep pentru forțele de poliție, e important să avem și noi o voce uh, aici să avem un cuvânt de spus. Deci, ca să putem identifica aceste miliarde de adrese pe infractori, pentru că altfel n-am putea să avem rezultate. Eh, bun, în acest sens eh, vom eh, fi foarte deschiși. Am auzit deja că există o concurență între agenții și poate nu numai. Aici nu vom avea concurență la centrul nostru, eu cred, sunt convins că sunt atât de multe infracțiuni că sunt de ajuns pentru toți. Și noi trebuie de să coordonăm eforturile noastre și să generăm sinergii ca să tot fiecare să-și facă treaba așa cum se cuvine. Deci vom include agenții care deja există, Eurojust va avea un ofițer de legătură, uh, la, uh, apoi Comisia, Serviciul de Acțiune Externă, deci să nu fie o suprapunere, ci o mai bună percepție și vom include și partenerii cheie. Interpolul construiește un centru digital, un complex în Singapore, care va fi funcțional în 2015, de exemplu ei se vor ocupa doar pe infracțiunile pe internet. Noi nu suntem concurenții lor. Eu l-am invitat pe doamna Catani, șef al acestei entități, să fie parte a centrului nostru. Totul va fi transparent, ei vor ști ce fac eu, ce face Europolul, noi vom ști ce se întâmplă la ei. Deci e vorba de o activitate cu impact global și vom acționa împreună. Apoi, economia e un element cheie pentru UE și e un mit să putem uh, că e imposibil să înfrângem pe, pe infractorii de pe internet. E dificil, dar nu e imposibil. Bun, asta uh, vine la un preț, dar merită să investim în lupta împotriva infractorilor pe internet. Și am economisit, iată, cinci secunde. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, Mr. Orting. Adesso diamo la parola. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul timp de 15 minute domnului Hilke Hymans, care este reprezentantul european pentru uh, supravegherea și protecția datelor. Da, sper că funcționează. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu aici. După Europol am auzit câte crime, câte infracționalitate există și trebuie să combatem toate acestea și câte instrumente avem. S-a vorbit de cooperare de către colegul meu dinainte și cred că Într-adevăr, în cooperare trebuie să ne referim și la protecția datelor și la cadrul de colaborare pe tema schimbului de informații. Aș vrea să încep prin a vă spune că în domeniul uh, protecției datelor, noi suntem instituția care supraveghează instituțiile europene și combate toate formele de um, și analizează toate formele de legislație nouă la nivel european. De curând uh, am instituit o nouă funcție și anume uh, cibercrima, criminalitatea informatică și acesta este și domeniul meu pe care o să-l prezint acum protecția datelor. De ce este atât de importantă? De ce este atât de sensibil acest subiect? Combaterea infracțiunii informatice este o activitate care s-ar putea să necesite o procesare a datelor uh, personale și deci o intruziune în uh, sfera privată a cetățenilor. De ce? Pentru că pentru a combate criminalitatea informatică de multe ori uh, trebuie acționat preventiv și proactiv. Atunci când uh, cineva încearcă să facă o legătură între persoane și infracțiuni, se încearcă câteodată și crearea de legături între persoane care nu sunt deloc uh, suspectate de crimă și infracțiuni. Strategiile pentru combaterea crimei realității informatice nu pot fi instituite fără o susținere din partea unei scheme de protecție a datelor, o susținere complementară din cauza acestei uh, sensibilități al subiectului. Regimele de da, protecție a datelor în Uniunea Europeană sunt extrem de importante și sunt uh, acționate și de către părți terțe mm, care oferă servicii și uh, servicii de combatere a crimei uh, și infracțiunii informatice. Vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, trebuie să înțelegem um, care, sunt, uh, care este regimul de protecție a datelor pe care îl, îl folosim. Există mai multe activități cu consecințe diferite pentru protecția datelor. Am văzut definiții diferite uh, Uh, din partea diferitelor, uh, diferitelor vorbitori despre ce este cibercrima, mai, însă nu există o definiție unitară la nivel uh, european. Există însă convenția de la Budapesta care oferă elemente care să fie, pot fi importante pentru cibercrimă. Protecția datelor trebuie să țină cont de două tipuri posibile de crimă. În primul rând, atacuri la uh, confidențialitatea și integritatea și disponibilitatea unor date, uh, furturi de identități, fraudă și uh, o formă de falsificare. Toate acestea sunt, uh, fac parte din prima categorie și a doua parte este conținutul ilegal conținutul ilegal care poate ia, lua diferite forme. Pe de o parte, cele cu, uh, cu conținut de infracționalitate, de exemplu pornografie infantilă sau, dar și cele neevidente, cum ar fi o download, descărcare ilegală. A treia categorie, atunci când vorbim de crimele împotriva securității, um, și siguranței informatice. Acestea sunt, uh, de asemenea, unele care pot ataca protecția datelor și uh, Um, persoanele ca atare. De exemplu, după un atac de uh, hacking, se pot fura informații de pe Facebook sau de pe altă rețea socială sau de pe conturi bancare online. Și se pot publica. Conținutul ilegal este o altă categorie. Din, uh, din ceea ce privește protecția datelor, întotdeauna acest tip a fost uh, considerat ca cel mai problematic. De ce? Pentru că în combaterea criminalității informatice, acest aspect de combaterea conținutului necesită un ajutor din partea unor uh, servere, unor uh, provider de servicii care sunt implicați în uh, lupta împotriva criminalității informatice și care câteodată trebuie să evalueze chestiuni care nu țin de ei, de exemplu să asig- nu asigură protecția informațiilor, ci trebuie să um, evalueze alte aspecte. Neutralitatea rețelelor înseamnă că providerii nu trebuie să intervină în substanța chestiunii. Pe când atunci când vorbim despre criminalitatea informatică, ei acolo, cei care acționează în acest domeniu, trebuie să facă acest lucru. Vorbim și despre monitorizarea internetului. Acesta este un subiect extrem de important pentru domeni, discuția pe care o purtăm și trebuie discutat și despre procedurile aplicate când uh, providerii de servicii constată că există un conținut ilegal de încălcare, de exemplu, a dreptului proprietății intelectuale, ei trebuie să acționeze, deci trebuie să închidă anumite site-uri. Implicația acestor actori este esențială pentru protecția datelor Trebuie să intervină un actor de, pentru ca să folosească aceste date personale numai în scopuri de combatere a cibercriminalității. Sigur că nu este vorba de un spațiu nelimitat, dar este important că atunci când vorbim despre implicarea providerilor de servicii și despre rolul autorităților care veghează asupra aplicării legii, trebuie să ținem cont de principiul proporționalității. Bineînțeles că mult mai multe sunt permise atunci când vorbim despre activități uh, infracționale mult mai grave, cum ar fi pornografia infantilă, când trebuie să ținem cont și de protejarea interesului uh, celor în drept. Apoi, chestiunea proporționalității. Dacă vorbim de ea, trebuie să trecem la următorul punct, în ceea ce privește legea care se aplică în domeniul protecției datelor, care este um, pachetul legislativ care se va aplica. Acesta este garantat de Carta Drepturilor Fundamentale și cele mai importante aspecte le regăsim în punctul 8 al cartei cu privire la drepturi fundamentale. Acesta este un element important al dreptului comunitar. Fiecare poate să-și apere acest drept, care este unul fundamental. Data respect, datele respective trebuie așadar să fie considerate ca fiind uh, publice în acel moment și trebuie să existe transparență din acest punct de vedere. Bineînțeles că autoritățile independente de protecția datelor uh, sunt cele care ar trebui să controleze ce s-a întâmplat cu aceste date um, în momentul în care există o problemă. Sigur că lucrurile nu par a fi atât de dificile, dar există tot felul de întrebări care le fac dificile. De exemplu, care este legislația de protecție a datelor pe care o aplicăm? Aici avem câteva probleme foarte clare când vorbim despre criminalitatea informatică. Autoritățile polițienești și judiciare sunt uh, obligate să țină cont de cadrul care s-a creat în pilonul al treilea și regulile actuale în ceea ce privește lupta împotriva cibercrimei. Nu sunt însă foarte ușor de stabilit. E vorba de un uh, fel de mozaic de legi uh, care se suprapun din 2008, 2008 77, de exemplu, dar care nu se aplică la toate situațiile și există și reguli specifice care se aplică. Este destul de dificil să ți dai seama, în primul rând, care este legea pe care trebuie să o aplici. Iar Europolul uh, funcționează după un regim separat, deci aceasta complică lucrurile și mai mult. Sunt de acord cu vorbitorul anterior în acest punct. Când ajungem însă la rolul părților private și vorbim despre cibercriminalitate, lucrurile se complică și mai mult, așa numiti ISP. Nu este sigur dacă aceștia trebuie să respecte regulile din 95, directiva 44 cu privire la protecția datelor care reglementează un cadru sau dacă trebuie să se țină de legislația din cel de-al treilea pilon. Curtea de Justiție a dat mai multe sentințe, de exemplu în cazul PNR, protecția datelor în dosarele PNR și um, niciodată lucrurile nu sunt foarte clare. Sperăm însă ca noul cadru de protecția datelor care se dezbate tocmai la Consiliu și se dezbate și la Parlament, după cum știți, văd raportorul chiar aici, în sală, um, să sperăm deci că cu acesta să se facă mai multă lumină în acest domeniu și să sperăm că providerii de servicii internet, așa numiți ISP, să poată să fie legați, să zicem, de aceleași reguli în domeniul protecției datelor, să respecte aceleași reguli. Există câteva consecințe ale acestor modificări pe care aș vrea să le menționez. Este foarte bine ca protecția datelor să fie utilă în identificarea riscurilor despre care uh, vorbim. E nevoie de o protecție a datelor, de exemplu, și în uh, centrul Europol pentru cybercrime, în toate organizațiile care încearcă să combată cibercriminalitatea, se vorbește imediat și de protecția datelor. Nu se poate conturna acest subiect. Transparența este unul din concepte, dar și uh, conceptul de, da- de protecția datelor în general după anumite reguli. Împreună cu Digi Home și cu Europol, noi lucrăm împreună pentru a încerca să avem un uh, model european de schimb de informații care ar putea să ne asigure că faptul că se ține cont de toate elementele importante. Și utilizatorii ar trebui să aibă mai multă putere, ar trebui să existe un control din partea utilizatorilor. Știu că este un subiect extrem de dificil, o altă chestiune este că organizațiile ar trebui să vorbească despre detaliile pe care le folosesc în legislație atunci când e vorba de așa numitele poduri, punți în ceea ce privește ă, informațiile confidențiale. Acum, în ceea ce privește autoritățile legislative în combaterea cibercriminalității. De multe ori, e nevoie de o cooperare și din partea sectorului privat. De ce? Pentru că ei sunt cei care au datele disponibile și nu poliția. Și asta este ceea ce complică, de fapt, acest joc. Ceea ce este foarte îngrijorător din perspectiva protecției datelor este faptul că nu ar trebui să avem un sistem în care actorii privați sunt obligați să facă supraveghere constant Uh, pe internet. Deci, un fel de monitorizare sistematică a comportamentului pe internet, care este de fapt o practică extrem de intruzivă. Și iată de ce autoritățile pentru protecția datelor uh, au spus că acesta este un pericol, într-adevăr. Directiva pe e comerț a fost menționată, în care există o responsabilitate limitată pentru provider, dar și directiva despre e-privacy, sfera privată, din, de acum câțiva ani, în 2008, care uh, de asemenea vorbește despre uh, providerii de date. Așa este și în cazul nostru. Încercăm să găsim un echilibru oarecum. Au existat mai multe avize în care s-a vorbit despre acta, bineînțeles neutralitatea rețelelor, S-a recunoscut deja de mult uh, natura foarte sensibilă a acestui subiect. Dar concluzia este că o monitorizare sistematică nu trebuie să fie consecința combaterii cibercriminalității. Asta este ce am auzit de la toți uh, vorbitorii până acum. Curtea de Justiție, într-un caz recent uh, care se numește Sabam, a hotărât că autoritățile naționale trebuie să ceară unui provider de servicii să nu fie cel care să facă monitorizarea generală a informațiilor. După cum spuneam, interesele sunt extrem de diferite. Bineînțeles că există o tendință de a vrea să fii intruziv, de a intra în sfera privată pentru a putea combate cu adevărat criminalitatea gravă, cum ar fi pornografia infantilă. În concluzie, ceea ce privește supravegherea, cred că este important să evoluăm de la modelul actual. Trebuie să facem, să clarificăm procedurile, să dăm definiții mai clare și, în general, prevenirea trebuie să fie un punct esențial și pentru prevenire e nevoie de un sistem care să aibă deja un sistem de protecție a datelor inclus în funcționarea sa. Eu cred că acesta ar fi foarte util pentru combaterea cibercriminalității. Cred că nu mai am decât 25 de secunde pentru concluziile mele. Supravegherea sistematică, deci, nu este o consecință pe care am dori să o obținem o trasabilitate sistematică din partea utilizatorilor este în, este în contradicție cu principiile fundamentale și deci trebuie să încercăm să evităm aceste două capcane și să încercăm să intervenim atât de radical decât atunci când conținutul este extrem de grav. Credem de asemenea că uh, ar trebui ca sistemele de protecție a datelor să fie incluse de la început în sistemele de combatere a cibercriminalității și e nevoie de măsuri uh, țintite, avem un uh, scop comun și, în primul rând, cooperarea între toate autoritățile este necesară pentru a putea combate cibercriminalitatea în mod eficient și, în același timp, nefiind intruziv în drepturile fundamentale ale cetățenilor. Mulțumesc! <laughs> Grazie, signor Iman. Mulțumesc foarte mult, domnule Himans. Acum eu zic să deschidem uh, dezbaterea. Începem cu coordonatorii din partea PP. Are cuvântul domnul Diaz de Mera. Două minute, deci. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, por este panel tan completo. Mulțumim, doamnă președinte, pentru aceste prezentări atât de interesante. Mulțumim celor trei uh, oaspeți. Uh, doamnei Hemener, domnului Örting, domnului Haimans pentru informațiile oferite. Acum nu doresc să, fac, să vă pun întrebări, ci să vă ofer propria mea interpretare a realității. Uh, și, și totuși să mă întreb cum uh, combatem noi pericolele legate de crimă organizată. Și există mai multe puncte de vedere. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru legal, juridic, între procesul de investigare, de anchetă și uh, protecția vieții private. Deci un echilibru juridic la care totdeauna trebuie ajuns. Eu consider că pentru a combate furtul de uzurparea de identitate, pentru a uh, combate frauda, uh, falsificarea, pedofilia și activitatea teroristă. A, există un lanț de elemente care aici au fost evocate, dar nu e Uh, ușor să le interpretăm. E vorba de, de elemente, în rezumat. Uh, se spune că crima e mai rapidă decât justiția, dar pe internet e cu atât mai rapidă. Și aceste elemente sunt complexe și aș încerca să le simplific, pentru că uh, sunt, de, sunt comune tuturor. Delictul, crima, Uh, judecătorii și procurorii prin uh, uh, legi specializate. Doamne, dumneavoastră sunteți o specialistă, dar câți magistrați specializați și câți procurori specializați există oare în Franța, vă întreb? A, a doua problemă, e vorba de o integrare dinamică și activă și rapidă și o acțiune rapidă și să vedem care lege este aplicabilă. Pentru că noi legiuitorii suntem foarte lenți, iar infractorii sunt foarte rapizi, foarte iuți. Se mai pune și problema furnizorilor de servicii pe internet. Bun, e foarte complicat. Uh, deoarece ei practic nu dau ascultare uh, legilor folosindu-se de foarte multe pretexte. În primul rând de pretexte economice. Uh, Asta se știe foarte bine și se știu uh, detaliile astea de către toată lumea. Însă, pe de altă parte, pentru că uh, ei sunt uh, personalități, sunt constituie persoane juridice și pot invoca protecția, legislația protecției datelor. Deci avem aici o lacună juridică foarte complexă. Sigur că protecția datelor cu caracter personal e litera A din ABC. Bun. Dar, pe de altă parte, combaterea infracțiunilor, deci activ, activitatea polițienească utilizează instrumente parajuridice pentru a, infil, pentru a face activitate de infiltrare. Bun, și asta știe toată lumea. Deci aici uh, există probleme și lacune care nu au fost eliminate și nu sunt doar uh, eu, nu sunt eu singurul care spune asta. Și aș mai spune că se pune și o uh, problemă a caracterului incontrolabil al internetului. Deci, ascultările ascultările, uh, sunt, există activități care se pot desfășura, uh, pot proveni dintr-o mașină, o mașină parcată în fața casei președintelui Comisiei Europene. Și dacă uh, spațiul radioelectric nu este blindat și protejat, pe din această mașină se poate face o activitate de ascultare și se pot obține informații privilegiate. Toate astea sunt chestiuni care au potențial destructiv și sunt foarte importante și din păcate democrațiile încă nu au întâlnit condițiile de a putea uh, neutraliza aceste activități. De aceea e foarte importantă ultima chestiune uh, evocată aici și anume colaborarea în toate cadrele uh, juridice. Bun, acum va exista acest centru de la Singapore despre, despre care am vorbit, dar și la Haga, să vedem cum se coordonează aceste lucruri. Da, președinte a întrerupe. Da, da, mă închei pentru că aș putea vorbi multă vreme, dar cred că am vorbit destul. Uh, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Grazie a lei adesso per il... Mulțumesc. Și acum din partea grupului ALDE, domnul Newton Dan. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult tuturor celor trei uh, experți. Uh, Prezentările au fost foarte interesante și mult prea scurte, dar aceasta e viața ce să facem. În primul rând, sper să nu vă greșesc numele. Doamnei Chemener, vreau să-i spun uh, următorul lucru. Ne-ați spus că înscenările sunt ilegale în Franța. M-am întâlnit cu un reprezentant al poliției belgiene și în Belgia sunt ilegale în cazuri de internet, deci nu sunteți singuri. Și aș dori să adresez această întrebare domnului Hymans. Ați susține o modificare a legii privind înscenările ca să poată să devină posibil ca poliția din Europa să prevină uh, astfel de situații pe internet și să poată prinde infractorii? Știu că în America FBI-ul poate să îi însceneze bine de tot pe infractori nu știu, ați fi pentru o modificare a legislației? Aceasta e întrebarea mea. Iar uh, domnului Erting, ne-ați putea trimite o copie a prezentării dumneavoastră, pentru că au fost foarte multe informații foarte rapid. Întrebarea este ce nu merge bine? Nu cu agenția dumneavoastră, nu la Europol, însă criminalitatea se extinde enorm și noi nu reușim să o combatem, de aceea și există comisia aceasta. Ca polițist, vă rugăm să ne spuneți ce nu merge. E vorba de o problemă de resurse sau avem nevoie de un nivel federal acum, pentru că avem prea multe state membre? Și cealaltă parte a acestei întrebări este de ce aveți nevoie? Ce recomandări să facem în raportul nostru anul viitor ca să vă ajutăm? Grazie adesso per la GUE. Mulțumesc acum partea GUE are cuvântul domnul Tak, øh, tak for, for øh, Mulțumesc pentru aceste trei intervenții deosebit de interesante. Aș vrea să pun niște întrebări, însă știu că nu o să primesc niciun răspuns. Cu toate acestea eu vi le adresez. Eu vreau să știu care este cu adevărat impactul criminalității cibernetice, pentru că atunci când vorbim de contrabanda de țigări, de exemplu, știm cât de important este acest trafic ca volum, cât de mare e cantitatea. Se știe același lucru și pentru criminalitatea cibernetică. Aș vrea să știu și care este cota crimei organizate aici. Uh, să zicem că un rus îmi trimite un mail și mă întreabă dacă nu vreau să-i trimit cumva niște bani. Asta nu e crimă organizată. Se știe cât de mare este implicarea uh, rețelelor de crimă organizată în criminalitatea cibernetică. Mai, aș mai avea și alte observații de făcut. În ceea ce privește uh, criminalitatea cibernetică, ca și pentru toate celelalte tipuri de criminalitate există un obiectiv și anume să te îmbogățești și îmbogățirea aceasta îmbracă forme fizice, adică se transpune în bani. Când vorbim despre modul în care pot fi prinși infractorii cibernetici, trebuie să discutăm și despre modul în care pot uh, fi uh, găsite uh, averile câștigate pe această cale. Fizic se, trebuie să se poată confisca acești bani. Și deci, atunci când vorbim despre încercarea de a aresta pe infractorii cibernetici, se pune problema tocmai uh, cui aparțin acești bani. Și aici revenim la întrebarea uh, doamnei Chemener, care este un factor central și anume cine are de câștigat uh, din uh, această criminalitate. Cred că trebuie să discutăm această chestiune, să nu uităm care este obiectivul și anume obținerea de bani din uh, criminalitatea cibernetică. De fapt, acești bani mm, au o formă fizică, nu? Sunt monede și uh, bancnote. Vă rog să-mi spuneți. Adesso, uh, per l'SND. Mulțumesc acum doamna Fayon din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor trei invitați pentru prezentările lor. Sunt de acord cu faptul că tot ce am auzit aici este destul de frustrant. Criminalitatea cibernetică sporește ca volum de la o zi la alta apar noi întrebări și imposibil să ne dăm seama în ce direcție se îndreaptă progresul tehnologic. Ați recunoscut cu toții că nu există securitate deplină pe internet. Întotdeauna suntem cu un pas în urma tehnologiei. Milioane de europeni folosesc internetul zi de zi. Ne facem cumpărăturile online, folosim carduri bancare, banking electronic, rețele sociale. Zi de zi Uh, vedem cum aceste rețele sociale sunt uh, infiltrate, ceea ce înseamnă că cetățenii sunt uh, practic singuri în această luptă. Mă tem că situația este gravă. În Uniunea Europeană se creează chiar acum un centru pentru combaterea criminalității cibernetice. Și eu aș avea o întrebare în acest sens. Ați spus că nu uh, se vor crea uh, dubluri de instituții. Dacă singur nu veți reuși să oferiți uh, siguranță totală. Cum poate Uniunea Europeană să financeze combaterea criminalității cibernetice? De unde putem obține mijloacele financiare? La ora actuală trecem printr-o criză economică și financiară gravă și avem dificultăți în a găsi mijloace financiare care să ne permită să dezvoltăm uh, noi instrumente financiare. Nu avem suficiente fonduri pentru studii individuale. Aveți dumneavoastră date comparabile din diversele state membre. Există bune practici, există exemple din trecut de succes. Mulțumesc! tur... Președinte, am mulțumesc și cu asta am încheiat runda coordonatelor și acum uh, domnul Enciu are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând aș dori și eu la rândul meu să mulțumesc uh, celor trei invitați pentru, pentru prezentările făcute și pentru faptul că uh, au fost extraordinar de interesante, cel puțin pentru mine, care în decursul ultimului an am lucrat ca raportor din umbră la noua directivă a Uniunii Europene privind atacul, atacurile contra sistemelor informatice. Uh, vreau să subliniez faptul că un punct foarte important din această directivă uh, a fost armonizarea pedepselor uh, aplicate celor care comit infracțiuni informatice și în afară de nivelul propriu-zis al pedepselor, o preocupare majoră a noastră a fost faptul că uh, autoritățile judiciare și polițienești au dificultăți în a ține pasul cu ritmul alert de dezvoltare a tehnologiilor și metodelor uh, infractorilor informatici. De aceea, eu cred că este foarte important să găsim fonduri pentru a susține această luptă contra infracționalității informatice chiar la nivelul Uniunii Europene. Uh, există, chiar dacă există o legislație care pedepsește acești infractori, uh, ea însă, așa cum și doamna Comener a spus aici, ea nu poate fi aplicată așa cum ar trebui, pentru că autoritățile de aplicare a, legii, a acestor, acestor legi nu au încă o pregătire adecvată uh, în acest domeniu. Și în această nouă directivă noi am încurajat realizarea de traininguri de pregătire în domeniul criminalității informatice pentru autoritățile juridice și mă bucur că în Franța există așa ceva, dar uh, eu consider că aceste traininguri ar trebui organizate la nivelul Uniunii Europene, pentru că criminalitatea informatică nu are granici. Ea poate fi, așa cum bine am înțeles de la dumneavoastră, uh, făcută de oriunde din lume, în orice țară. Uh, de asemenea, aș mai vrea un singur aspect să subliniez, tot uh, doamna Comener a spus aici, că nu avem niște definiții clare. Nu avem definiții clare privind această infracționalitate și mă bucură iar acest fapt că dumneavoastră susțineți pentru că noi în cadrul dezbaterilor și a negocierilor pe care le-am avut cu Consiliul, am întâmpinat o rezistență de neînțeles din partea Consiliului. Noi am căutat să introducem definiții în această directivă, dar în spatele subsidiarității Consiliul a refuzat să facă acest lucru. Un singur aspect mai vreau să ridic aici și anume, părerea mea personală este faptul că în privința protecției datelor personale pe internet, cred că acest lucru este aproape imposibil. Este aproape imposibil în ziua de azi pentru că orice site dorești să-l accesezi, în primul rând, ca să poți să-l accesezi, își cer anumite date personale și nimeni nu poate să uh, îi urmărească pe, acești, pe aceste site-uri, uh, cum le vor folosi. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, onorevole Adesso... Mulțumim. Acum domnul Albrecht are cuvântul. Thank you, Chair. Um, and thank you also to uh, Madame... Mulțumesc și mulțumesc și doamnei Kemener. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte bune Voiam să vă spun de la început că eu sunt pentru uh, acest nou centru Europol de combatere a criminalității cibernetice. Vă urez mult succes și uh, știu că vă concentrați pe prevenire și de formare pentru uh, poliția locală. Este foarte important acest lucru și cred că într-adevăr trebuie să continuați pe această cale. Doream să mai comentez definiția criminalității cibernetice, pentru că definiția menționată la început nu e prea clară. Deci nu e puțin neclară, e complet de neînțeles și din punct de vedere juridic e, ar fi foarte importantă o definiție clară, pentru că noi discutăm acum la nivel politic de o chestiune de fond și ne lipsește o definiție clară a criminalității cibernetice. Să spunem că tot ce are legătură cu internetul sau cu spațiul cibernetic intră într-o singură oală și să îi punem eticheta de criminalitate cibernetică, asta nu e o abordare juridică. Nu nu va fi de aici nimic clar, nici pentru public, nici pentru juriști, nici pentru judecători. Trebuie, în primul rând, ca definiția să fie foarte clară și de aceea cred că munca depusă de noi în legătură cu directiva privind accesul uh, la informații e foarte importantă pentru că trebuie să se vadă ce infracțiuni sunt legate de sistemele informatice. E o abordare care mie mi se pare posibilă. Uh, mai am anumite probleme chiar și acolo să înțeleg exact care e sfera de aplicare, dar cred că aceasta ar trebui să fie abordarea, pentru că vorbim de spălare de bani, uh, uh, infracțiuni de proprietate intelectuală și așa mai departe. Dacă le băgăm pe toate în aceeași oală și le spunem criminalitatea cibernetică, pur și simplu nu e corect. Pentru că acestea sunt infracțiuni pe care le cunoaștem și le-am reglementat deja, le tratăm penal în tribunale și, de fapt, avem nevoie de uh, o definiție mai clară, pentru că uh, trebuie să se modifice și metodele noastre de anchetă, e clar. Însă, domnule Diaz de Mera, ați spus-o și dumneavoastră, Există un echilibru între protecția datelor și investigații. Adică, într-adevăr, trebuie să vedem cum uh, echilibrăm, pe de-o parte, uh, siguranța și libertatea de cealaltă parte. Însă, e clar, avem principiile statului de drept și avem și drepturi fundamentale și orice fel de măsură de investigare trebuie să fie întemeiată juridic să nu doar să fie uh, utilă uh, sau coerentă pe plan politic, trebuie să fie justificată juridic, e absolut necesar într-o societate democratică și trebuie să uh, atingem obiectivul de a pune în aplicare lucrurile pe care le-am stabilit și aici sunt de acord cu ce a spus uh, domnul Hyman. Trebuie să facem investigații foarte bune și nu doar să uh, implementăm măsuri de supraveghere sau să analizăm baze de date și așa mai departe. Trebuie să facem un schimb de bune practici în domeniul anchetelor, să ne concentrăm pe suspecți. Și vă mulțumesc foarte mult. Adesso concludiamo cu l'onorevole. Mulțumesc. Acum domnul Mulder are cuvântul. Mulțumim, mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, plăcerea să ascult uh, toate intervențiile până acum și ascultând, uh, am gândit și domnul Erting știe că mă interesează subiectul. că eu până acum am plâns de absența unei instituții a procurorului european. Există această nou, acest nou centru de combatere a infracțiunilor pe internet. Cred că ar trebui mai bine coordonat european să avem mai multă coordonare europeană, cred eu. Deși tratatul prevede că se poate înființa uh, instituția procurorului european, dar până acum unele state membre se opun. Aș vrea să știu care e opinia dumneavoastră în acest sens. După cum uh, din păcate eu am lipsit la prima parte a dezbaterii și din păcate trebuie să vă părăsesc în curând. Am altă reuniune, dar uh, asistentul meu va nota răspunsurile. Fiți sigur. Grazie, allora adesso uh, diamo ai nostri... Mulțumesc. Și acum uh, dăm oaspeților noștri posibilitatea de răspundere. Trebuie să terminăm la 17 și 15, deci fiecare are 5 eh, minute și nu mai mult pentru a putea răspunde întrebărilor. Începând cu doamna Chemene, vă rog. Uh, Mulțumesc! Uh, da, sigur, au fost uh, făcute aici foarte multe comentarii, mi-au fost adresate multe întrebări, mai ales, într-adevăr, în domeniul penal, o definiție și de la începutul dezbaterii ne tot referim la acest subiect și e important să știm despre ce vorbim când vorbim de infracționalitate pe internet. Cred că e fundamental, într-adevăr. Și această uh, chestiune, evaluarea fenomenelor, într-adevăr, de la început a fost pus. uh, de cineva aici că nu se va bucura de un răspuns. Da, asta e una din, din dificultăți. Foarte multe rapoarte ne vin din sectorul privat, eh, însă niciunul din partea autorităților publice. Așa se întâmplă, de exemplu, în Franța. A existat un raport, un dosar special din partea Observatorului Național al Delinvenței care subliniază interesul de a cartografia acest fenomen. Dar, din păcate, astăzi nu putem spune exact care e procentajul uh, crimei organizate prin falsificarea pe internet, de exemplu. Și cred că ar fi un progres să putem dispune de cifre care să provină din, și de la sectorul public. Sunt absolut de acord. În ce privește ascultările, interceptările ilegale care au fost uh, menționate aici, adevăr, în Franța, uh, Uh, nu sunt sistematic ilegale, ci sunt prevăzute de anumite texte de lege, pentru că se dorește uneori uh, interceptarea telefonică uh, care să poată fi transpusă și pe planul internet da, e, într-adevăr, cum s-a spus aici, trebuie găsit un echilibru. Acestea sunt autorizate de un magistrat în, anumit, în anumite cazuri și în ultimul an, după ce s-a adoptat o lege a securității interne, pot fi autorizate și în afara intervenție unui, unui magistrat și să aibă o durată de o lună, dar e vorba de interceptații de date de trafic și nu de conținut. Asta am vrut să vă spun. Uh, apoi uh, s-a mai vorbit aici uh, de faptul că de specializarea pe domeniul internet. Într-adevăr, în Franța există încă această lacună. Trebuie știut că e vorba mai mult de demersuri cu caracter mai degrabă personal. Bun, eu, de exemplu, eu sunt, uh, eu sunt la Curtea de Casație din Paris uh, și, din păcate, acolo încă nu există o funcție care se ocupe special de infracțiunile pe internet. Dar s-ar putea crea asemenea posturi și, după cum am mai spus, Uh, inclusiv la nivelul administrației centrale s-ar putea înființa așa ceva. Deci e foarte important uh, în ce privește anchetele, serviciile specializate. Acolo, într-adevăr, există uh, oficii specializate și eu cred că la nivelul magistraților ar trebui, într-adevăr, să ajungem și aici la o specializare. Mi se pare fundamental am notat și necesitatea asta a formării, într-adevăr, la nivel internațional sau cel puțin european, de exemplu, uh, la, școala, la școlile de administrație s-ar putea face acest lucru. Uh, există, iată, ar trebui o sesiune consacrată magistraților și, într-adevăr, iată, asemenea uh, reuniuni ca cea de astăzi ne pot permite să ne asociem și să prezentăm o astfel de formare care este foarte puțin cunoscută și e păcat. În ce privește finanțarea, Eh, aș vrea să spun și aici două cuvinte. Cred că și aici o cooperare public-privat ar fi foarte interesantă. Adesea, cei din domeniul privat propun astfel de uh, programe de formare pentru magistrați, însă și aici trebuie găsit un echilibru și eu cred că statele membre nu trebuie să dea înapoi uh, când e vorba de astfel de programe de formare Trebuie să existe o, ă, o punere în comun a fondurilor publice și private pentru a îmbunătăți situația formării care trebuie să fie pluridisciplinară și europeană, ba chiar internațională, pentru că, până la urmă, toți ă, suntem în aceeași barcă. Dacă pot să spun așa. Bun, nu știu dacă am răspuns ă, tuturor întrebărilor. S-a vorbit și de secretul bancar. Uh, și de căutarea echilibrului. Bun, una din dificultăți e și lipsa de timp, dar una din dificultăți e că dezvoltarea acțiunilor uh, infracționale pe internet uh, înseamnă eludarea totală a sistemului bancar, de exemplu cu cartele preplătite și așa mai departe. Deci sunt moduri de operare care permit eludarea totală a sistemului bancar. Deci și aici trebuie văzut uh, cum, stă, cum e situația. Și am vrut să subliniez ceva. E vorba de confiscarea banilor uh, real, pentru că, sigur, obiectivul infractorilor pe internet e să câștige bani foarte ușor. Noi avem un dispozitiv foarte interesant, deci confiscarea acestor, acestor bani, avem uh, contacte cu cei care se ocupă de așa ceva și eu cred că uh, trebuie să știm până la urmă la, pe, în final cui aparțin acești bani, dar cred că această confiscare e un dispozitiv foarte important, mai, inclusiv în combaterea infracționalității pe internet. Bine, următorul uh, invitat. Mulțumesc. Nu, nici măcar nu va avea nevoie de 5 minute, vă propun. Am fost întrebat uh, de ce avem noi nevoie. Cred că centrul trebuie înființat și apoi, într-un termen de un an de zile, să facem o evaluare a sa, că e prematur să facem acum o evaluare dacă avem nevoie de un uh, procuror general pentru Uniunea Europeană. Bun, e dificil ca țările să-și uh, pună informațiile în comun, dar dacă reușim să facem asta, măcar am făcut un pas înainte. Apoi, îmi pare rău să spun, dar când invităm noi uh, parteneri, jumătate din cei pe care îi invităm, mai ales din țările cu probleme, nu vin pentru că nu au bani să călătorească. Uh, și astfel nu putem lucra. Noi trebuie să putem să susținem anchetele la fața locului, nu cu bilete la economy class sau așa, dar oricum ca să putem uh, face un schimb de informații real. Avem și problema că furnizorii sunt uh, plasați, amplasați în anumite țări. Și întotdeauna uh, li se va solicita să ofere informații, că să identifice uh, adresa, dar ei acum cer bani, 25 de euro, de exemplu, pentru de la caz la caz. Bun, într-un caz de abuz sexual putem avea mii de adrese IP. Oare aceste costuri trebuie Eh, suportate de țările care, din nefericire, sunt țări gazde sau ajung să fie suportate de alții. Cred că e o problemă. Europol eh, Bun, e vorba de o țară a cărei nume nu-l voi spune, dar nu și-au putut permite aceste prețuri și țara gazdă nu a vrut să plătească și noi a trebuit să plătim. Dar nu vrem să rămânem fără bani, că eu nu am un buget eh, în acest moment. Nu dispunem până acum de un buget. Apoi m-ați întrebat în legătură cu conținut, da, o întrebare bună, dar știți că nu pot răspunde pentru că nimeni nu știe. Sunt estimări diferite în legătură cu costurile uh, cauzate de aceste infracțiuni. Trebuie să facem o distinție între profit pe de o parte și uh, investițiile pentru protecție și cred că multe companii câștigă mulți bani uh, și investind în asemenea echipamente de protecție și e o greșeală să crezi că poți combate asemenea infracțiuni doar prin uh, creșterea protecției. Trebuie să facem această activitate neatractivă pentru infractori și poliția să demonstreze că poate să-i aresteze, să-i pune în spatele uh, gratilor. Dar până acum n-am prea făcut-o. Sunt uh, mii de hacker pentru că foarte puțin sunt prinși. Deci asta trebuie să schimbăm noi și să vedem de unde vin banii și unde ajung ei, sigur. În mult trebuie să combatem uh, hackerii. Uh, dumneavoastră a spus foarte bine ce a spus. Uh, de vorba și de viteza care circulă banii. E o problemă asta. Se îndreaptă uh, către o țară din afara UE și vin alți bani și nu mai știm ce pistă să urmăm. Noi, în mod normal, putem să urmărim uh, banii, dar dacă ajung în țări pe care iară nu le voi numi, tind să dispară. Și asemenea infracțiuni nu se întâmplă în termen de, un, de doi ani, ci într-o singură zi și în vorba de sute de milioane de euro. M-ați întrebat dacă ar trebui să rezolvăm noi tot. Sigur că nu și nu putem așa ceva, că nu avem, nu suntem destul de mari și nici nu e nevoie de altfel. Avem o abordare inclusivă va duce la o situație în care Eurojust, care face activitatea procurorilor, va, va face acest lucru și SIPOL va ajuta, noi vom ajuta, SIPOL va ajuta cu formarea, noi cu coordonarea, apoi infrastructura să fie dezvoltată în continuare, dar poate pentru prima oară putem face așa ceva într-un mod coordonat ca să ne jucăm fiecare rol în același timp, ca să obținem aceleași rezultate. Și așa vom avea într-adevăr rezultate bune, cred dacă avem nevoie de un procuror uh, european. Bun, asta e o politică, asta e o întrebare politică. Eu sunt funcționar public, am opinia mea personală, dar uh, nu cred că e bine ca eu să răspund la o astfel de întrebare. Mulțumesc. Thank you. A few remarks. Mulțumesc. Câteva comentarii. Domnul Diaz de Mera a început uh, vorbind prin uh, echilibru, despre echilibrul între combaterea cibercriminalității și uh, sferei private. Tot timpul când discutăm despre acest subiect, uh, discutăm despre echilibrul corect între aceste interese diferite. Dumneavoastră Ați spus că vă e teamă că providerii uh, privați uh, se vor ascunde în spatele drepturilor de protecție a datelor pentru a nu coopera în lupta împotriva cibercriminalității. Cred că s-a răspuns la această întrebare. Nu aș putea răspunde mai bine decât a făcut-o domnul Albrecht, spunând că vorbim despre un drept fundamental și că dacă uh, se iau măsuri intruzive, care pot să încalce un drept fundamental, trebuie să existe o justificare foarte serioasă. Bineînțeles că asta este și ceea ce încercăm să facem, aceasta este sarcina noastră, să conlucrăm cu alți actori, cum ar fi, de exemplu, Centrul uh, de, pentru Cibercrima al Europol, pentru a încerca să găsim un echilibru între aceste interese este mult mai complicat decât să spunem că drepturile de protecție a datelor sunt folosite pentru, de către oameni care nu vor să coopereze. Un alt punct, domnul Newton Dunn a vorbit despre infiltrare pe internet, protecția datelor și legea aferentă nu interzice așa ceva. Totuși trebuie luate măsuri de salvgardare. Trebuie să ne uităm uh, cum asigurăm că în cazul în care există această infiltrare, în cazul în care poliția ascultă, de exemplu, conversații telefonice pe care le înregistrează și apoi supraveghează aceste persoane, bineînțeles judecătorii sau ofițerii pentru protecția datelor, toate acestea trebuie să se întâmple sub un anumit control. Suntem într-o societate în care dacă în conversații, de exemplu, poliția ascultă telefoanele, conversațiile telefonice, trebuie să existe un control. Oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat, pentru că altfel, într-adevăr, punem în pericol drepturile fundamentale. Trebuie să facem tot ce trebuie să facem, dar totul cu controlul justiției sau a autorităților independente de protecția datelor sau din partea amândurora. Alte puncte s-au mai menționat aici. Domnul Enciu a spus, a pus una din cele mai interesante întrebări. A spus că trebuie de multe ori să renunți la sferă privată când intri pe internet. Păi da, într-adevăr, așa este. Cred că, într-un fel, se face câteodată o confuzie între două aspecte. Eu sunt convins că este necesar, bineînțeles, internetul, dar dacă ni se cere prea multă informație personală când vrei să cumperi un uh, bilet de tren, de exemplu, trebuie să completezi foarte multe chenare despre persoana ta. De fapt, nu e nevoie de toate aceste informații, dar asta e alt subiect. Cred însă că faptul că foarte multă informație este acum la dispoziție nu trebuie să ne facă să tragem concluzia că trebuie să renunțăm la sfera privată sau la protecția datelor, doar că este o provocare, într-adevăr, să mai reușești aceste obiective în contextul actual. Acesta este poate și scopul discuției noastre, pentru ca să vedem cum putem să reușim. S-a vorbit și despre definiții clare și siguranță juridică. Domnul Albrecht și cu alții au menționat aceste probleme. Siguranța juridică, abordarea armonizată în Europa, toate acestea sunt lucruri care sunt în interesul tuturor în acest domeniu, fie că e vorba de perspectiva protecției datelor sau din perspectiva procurorului uh, la nivel european sau a procurorului în general sau a poliției. Cred că toate acestea ne pot ajuta să fim mai eficienți. Și în ceea ce privește oficiul procurorului, da, cred că pot răspunde poate și alții la această întrebare. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc tuturor celor trei intervenienți pentru că au abordat teme extrem de importante. într-adevăr păreau teme foarte noi, pentru că întotdeauna vine un aspect nou, e un fel de labirint în care intrăm și cred că totuși este o discuție oportună, trebuie să discutăm despre aceste probleme și pentru că pe net există milioane de persoane și mai ales copii. Copii tineri care folosesc internetul și care nu sunt, de fapt, protejați. Este deci important să vorbim despre aceste aspecte, tocmai pentru a încerca să limităm posibilitatea de acțiune a celor care are obiectivul pe net de a încerca să-i lovească, de a-i uh, a crea daune în acest domeniu. Mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră, mulțumesc pentru că ați venit la noi în comisie. Acum, noi trebuie să tragem, să închidem al doilea cluster de discursuri și trecem la partea a doua, trecem la partea a doua așadar a acestui cluster și vorbim despre meciurile aranjate și despre corupția în sport. O să ascultăm uh, pe domnul uh, Demostenes Criticos și pe colega noastră, Mine Boscurt, care va vorbi tot despre meciurile aranjate în sport. Dezbaterea se va derula în felul următor, 15 minute fiecare intervenient și după aceea dezbaterea cu întrebările din partea colegilor. 15 minute vă rog acum domnul Crisicos. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I would like to thank uh, Uh, uh, the organizers uh, and I would also like to extend my Mulțumesc foarte mult organizatorilor. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că m-ați invitat să particip la această audiere în comisia dumneavoastră. În numele unor de ce mă bucur să pot participa la discuțiile de aici. Cred că există aspecte transfrontaliere pe care putem să le discutăm și astăzi și mâine în perspectiva procedurilor baza și punctul principal al prezentării mele este setul de provocări pe care îl uh, aduc cu sine manipulările rezultatelor de jocurilor uh, sportive sau meciurilor sportive din diferite perspective și meciurilor aranjate și cum putem să combatem diferitele forme de infracțiune în acest domeniu. Înainte să examinăm uh, perspectiva 1 ce, ar fi bine să vedem că acest fenomen a luat amploare în ultima vreme. Și ar fi bine și să răspundem la întrebarea dacă un răspuns prin uh, legislație penală este important și necesar. Este clar că în multe ocazii diferite în ultimii ani a existat dovezi din ce în ce mai multe că sportul nu este nici el imun uh, în fața fenomenului de aranjare a meciurilor, manipulării, uh, manipularea acestor fenomene este un lucru clar și de multe ori uh, se încearcă o influențare ilegală a rezultatului unui meci sau al unei concurs, unei competiții sportive. Datele existente arată că numărul crescut de meciuri aranjate în ultima vreme poate să fie explicat tocmai prin pariurile online, pariurile sportive online, un uh, fenomen care a sporit numărul persoanelor care au un beneficiu și interes uh, financiar în aceste competiții sportive. Și faptul că pariurile sportive pot fi transfrontaliere prin intermediul internetului este un fapt nou. Putem spune că acest factor chiar uh, limitează posibilitatea să-i arestăm pe făptași. Trebuie să ne concentrăm și pe anumite aspecte terminologice, dar nu asta este principalul meu uh, scop, aș vrea să în paranteză să vă amintesc definiția care se folosește într-un studiu recent care a fost uh, organizat pentru statele membre, în statele membre, un fel de cartografiere a legislației penale în uh, Uniunea Europeană cu privire la meciurile aranjate. Un studiu care ne arată următoarea definiție în ceea ce privește manipularea jocurilor și meciurilor sportive definiție folosită și de Consiliul Europei. Manipularea sportului, în general, acoperă orice procedură, cum ar fi schimbarea rezultatului unui competiție, meci sau uh, concurs, pentru a obține un avantaj financiar pentru sine sau pentru un terț și pentru a înlătura spontaneitatea și nesiguranța întotdeauna asociată cu rezultatul unui, conc- unui concurs și unei competiții sportive. Deci necesitatea de a lupta împotriva meciurilor aranjate, așa cum este ea definită de către organizațiile internaționale, Consiliul Europei sau uh, de către Uniunea Europeană, este percepută din ce în ce mai mult ca o chestiune de interes public, fiindcă acest fenomen pune în pericol rezultatul acestor competiții și valorile pe care le aduc cu sine, le aduc cu sine sportul și rolul economic pe care îl are acesta din urmă. Fiind dat că este o chestiune de interes public, este important să vedem dacă măsurile penale sunt necesare pentru a face față acestor uh, provocări aduse de meciurile aranjate. Datele recente au arătat că manipularea meciurilor sportive și competițiilor sportive nu sunt numai o încălcare a valorilor, ci și a, pub- a valorilor publicului în general. De exemplu, ceea ce privește doparea, care este o altă problemă, folosirea mecanismelor penale a dus la o combatere eficientă a acestei probleme. În plus, aplicarea unei uh, infracțiuni penale folosită apoi acea aplicare și la un fenomen similar sau o infracțiune specifică adresată unor alte infracțiuni în domeniul uh, sportului a dus cu sine la, a dus la concluzia că nu numai uh, persoane din domeniul sportului practică această formă de corupție. Există mai multe tipuri, bineînțeles, de corupție care ar putea, deci, să fie sancționate, fiind dat definiția de dreptul penal. Aranjarea meciurilor este câteodată folosită, mm, se folosește conceptul și de um, mituire sportivă. Și aceasta arată deci din nou că sportul nu este imun în fața corupției. Pe lângă aceasta, din perspectiva crimei organizate, Problemele legate de pariuri nu sunt noi, însă pariurile în sport au ajuns la un nivel mult mai sofisticat acum, având uh, operatori în mai multe țări și în mai multe jurisdicții naționale, și mai multe companii de pariuri au fost create în ultima vreme și această sofisticare arată că se folosește un pattern de crimă organizată foarte des cu dimensiune internațională. Dintr-o altă perspectivă, un alt factor care arată că este nevoie de măsuri penale este aspectul de spălare de bani transfrontalieră, care acoperă atât crima organizată cât și corupția. Este important să examinăm uh, diferitele scheme de spălare a banilor în domeniul sporturilor. Fiind dat că în multe jurisdicții există mai mult alte sau diferite reglementări uh, și nu există o piață transparentă a pariurilor și care nu este reglementată într-o manieră uniformă, un amestec de companii private și publice la nivel național și internațional sunt cei care acționează pe această piață. Providerii se găsesc adesea în țări care organizează activitățile acestea de pariuri sau în țări ale căror jurisdicții nu reglementează sau supraveghează pariurile în general. Nu este însă ușor să iei acțiuni, să faci acțiuni legale împotriva acestor uh, actori care acționează și din străinătate și online. Și aceasta, combinată cu lipsa de transparență a acestei piețe face ca pariurile să fie într-adevăr un uh, mediu propice pentru infractori. Internetul, pariurile, toate acestea aduc cu sine deci o riscuri suplimentare pentru spălarea de bani și toate aceste riscuri trebuie să fie menționate atunci când vorbim de combaterea acestui fenomen, fie că e vorba de intervenții legis legislative, fie că e vorba de acțiuni concrete împotriva meciurilor aranjate. Aceasta nu ar afecta neapărat capacitatea organizațiilor sportive să combată problema stabilirii acestor meciuri uh, aranjate. De multe ori, uh, poliția și parchetul colaborează deja cu uh, organizațiile din sport pentru a crea un sistem de sancțiuni, de penalizări și de reguli. Această multitudine de reacții la nivel multinațional și național și posibilitățile legislative, de exemplu sancțiuni generale și sancțiuni specifice uh, și infracțiuni specifice, arată că este o flexibilitate foarte mare pe această piață și trebuie să vedem care sunt armele cele mai potrivite pentru a combate din punct de vedere legal acest fenomen. Din acest punct de vedere, instrumentele multilaterale pe care le are un ODC la dispoziție, care este gardianul acestor implementări, e vorba de Convenția ONU împotriva uh, crimei organizate din la Palermo din 2002 și Convenția ONU împotriva corupției din 2005. Aceste instrumente ne oferă răspunsuri adecvate pentru jurisdicțiile naționale pentru a combate această problemă a meciurilor aranjate și vorbește și de diferitele opțiuni de eh, sancționare, de penalizare a acestor infracțiuni, de incriminare mai precis și mecanisme deci foarte solide de cooperare națională în domeniu. Convenția de la de la Palermo, la care sunt semnatare 171 de state membre, incluzând aici, bineînțeles, majoritatea statelor UE, uh, oferă o bază de cooperare foarte bună pentru a face față crimei organizate în acest domeniu, inclusiv uh, a pariurilor și a aranjării meciurilor oferind deci și alternative și opțiuni flexibile pentru legislatori și pentru cei care le pun în aplicare, folosind deci o definiție foarte largă, nu a crimei organizate, pentru că altfel ajungem la discuția din la sesiunea dinainte, ci a actorilor crimei organizate, care sunt uh, grupurile care acționează, și definind mai multe infracțiuni. Pe de altă parte, Convenția ONU împotriva corupției este primul acord obligatoriu internațional împotriva corupției și acesta include prevederi foarte ample și detaliate atât pentru prevenire cât și incriminare, dar și pentru uh, cooperarea la nivel național și internațional împotriva acestor fenomene. Acest instrument este foarte important pentru aceste acorduri semnate de 161-171 de state membre. Din punct de vedere al incriminării, este important de spus că acest instrument nu include o definiție a corupției, pentru că s-a considerat că acesta este un concept fluid și s-a preferat o abordare descriptivă. Prin incriminarea unei liste de infracțiuni, fie facultative, fie obligatorii, deci, infracțiuni care sunt legate de corupție și de practica corupției. Aceasta este opțiunea folosită. Convenția 1ODC oferă și mai multe opțiuni de incriminare în funcție de următorii factori. Făptașii implicați și implicați. Deci, în cazul în care sunt implicați oficial publici, Convenția ONU împotriva corupției are mai multe prevederi care se aplică, de exemplu articolul 15 cu privire la mituirea oficialilor publici sau articolul 18 cu privire la influența uh, publică și abuzul de funcții. Dar există și un alt factor care ține cont de acest caracterul specific al uh, acestor uh, infracțiuni în sport. Sportul este în multe țări o parte a sectorului privat, dar în multe state există acțiuni guvernamentale în favoarea sportului care trebuie să fie însă susținute de către organizațiile sportive eh, de la fața locului. Astfel, trebuie să, să aducem eh, trebuie să ținem cont și de autonomia sportului în țările respective. Aceasta introduce și infracțiuni legate de corupția în sectorul privat, și măsuri de penale care susțin de asemenea acestea măsuri suplimentare pentru persoanele juridice cu flexibilitatea de rigoare în anumite domenii. Convențiile pentru combaterea Spălării de bani în domeniul aranjării meciurilor este de asemenea importantă. Măsuri pentru protecția martorilor și a persoanelor care dau informații sunt importante în ambele convenții și cel mai important și cel mai detaliat uh, cadru pentru cooperare internațională îl reprezintă combaterea acestui fenomen cu instrumente transnaționale. UNODC-ul cooperează și cu Comitetul Internațional Olimpic pe baza unui uh, memorandum care a fost de înțelegere, care a fost semnat în 2011 și uh, participă deci în grupul de lucru ad hoc a, în lupta împotriva uh, pariurilor ilegale și uh, ne, și reglementate în sport. Aceasta este legată de uh, legislația în vigoare în domeniul pariurilor. Rezultatul acestui grup de lucru este o cooperare între diferitele instituții care pot după aceea să ofere linii directoare pentru o cooperare mai bună bazată pe experiențe practice. Pe această bază, deci, se află în curs acum un studiu comparativ cu privire la o comparație a dreptului penal în domeniul pariurilor ilegale, care a fost elaborată în colaborare cu Comitetul Internațional Olimpic. Acest studiu va conține, deci, o studiu um, general cu privire la abordarea legislativă a pariurilor ilegale și va trece dincolo de exercițiile de cartografiere în acest domeniu pe care le-am mai avut în cadrul contextul, în contextul Consiliului Europei și a Europei în general, pentru că oferă abordări din mai multe perspective ale lumii. Organized crime aspects and corruption related aspects of uh, max uh, uh, fixing. În legătură cu uh, meciurile aranjate, trebuie să vorbim de toate posibilitățile de a crea un ghid pentru toți actorii implicați și UNCAC va face de asemenea eforturi pentru a asista toți actorii implicați în combaterea acestor fenomene și în eforturile lor de a spori cooperarea în domeniul acestor combaterii acestor fenomene și combaterii acestor infracțiuni care sunt definite mai mult sau mai puțin în același fel în aplicarea acordurilor existente împotriva acestor infracțiuni. Desigur, acesta este un efort, uh, un ODOC, un ODC, mă scuzați, uh, pentru a stabili intervențiile necesare legislative în cadrul uh, infracțiunilor penale în domeniul sportului și aceasta merge în paralel cu negocierile care au fost lansate pentru un nou instrument în Consiliul Europei, negocierile deci a unui nou instrument uh, internațional pentru combaterea aranjării meciurilor, care nu va avea prevederi uh, penale, ci se va concentra mai ales pe măsuri preventive împotriva acestui fenomen. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! Grazie, signor Crisicos. Io... Mm, mulțumesc, sportul și fotbalul mai ales interesează pe foarte mulți tineri și atunci cred că și pedepsele aici trebuie să fie unele exemplare pentru ara- meciurile aranjate sau pariuri legale, pentru că aici, din păcate, s-a putut vedea s-a laxism, superfi- superficialitate, însă sportul e văzut de tinerii noștri ca un, un aspect din care ei se inspiră, cel puțin în Italia, în fotbal, acum este adevărat cu tremur eh, în mass media și în justiție legat de corupție. Unele, unele meciuri au fost aranjate în campionatul de primă divizie și eh, se pare că sau cel puțin eu am impresia că acest fenomen e tratat ca un lucru nu foarte grav. Oricum, fotbalul e distracție, divertisment. Însă, de, acolo se fac uh, sute de mii de euro. Și tinerii noștri văd toate aceste lucruri și uh, au adevărate modele de la acest sportiv care aranjează meciuri. Deci, încă o dată spun că pedepsele trebuie să fie exemplare, pentru că din cauza acestei superficialități dăm un exemplu foarte prost. Și acum dau cuvântul uh, doamnei Emine Boscurt, vă rog. Thank you, dear chair. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă și domnilor. Astăzi uh, vom arunca o lumină nouă uh, asupra metodei de a combate aranjările de meciuri și corupție în sport. Ca raportor pe dimensiunea europeană pentru, în sport pentru LIBE, am prezentat un raport anul trecut, în octombrie, pentru combaterea meciurilor aranjate, raport susținut unanim de toți membrii din toate grupurile politice dar din păcate a trecut un an și nu s-a prea făcut nimic în lupta împotriva meciurilor aranjate și a corupției în sport. Astăzi vin din nou să vă vorbesc despre meciuri aranjate, dar acum în fața subcomisiei uh, împotriva crimei organizate, corupției și spălării de bani. Și cred că e un raport care vine la timp, pentru că nu doar că noi uh, conlucrăm pentru uh, a elabora un raport Însă, pe de altă parte, tot în, aceast, în cursul acestei săptămâni uh, se va uh, desfășura și un consiliu informal al ministrilor în Cipru, sub președinție cipriotă, uh, Consiliul ce probabil va avea ca rezultat și o declarație împotriva meciurilor aranjate. Deci cred că e foarte bine să utilizăm acest moment ca să dăm niște recomandări pentru Consiliul ministrilor din domeniul sportului. Bun, meciurile aranjate, după cum a spus uh, doamna președinte, poate părea, pot părea o problemă minoră, însă e o problemă gravă în Europa, pentru că se fac mulți bani din meciurile aranjate uh, și se dau sentințe foarte blânde și nu prea sunt detectate aceste infracțiuni și ele sunt utilizate ca o, de către organizațiile uh, infracționale pentru spălare de bani proveniți din activități infracționale. Sportul e uh, vitrina cea mai importantă a Europei, plus că este un business de miliarde de dolari uh, din campionate, din vânzarea de bilete, drepturi de televizare și pariuri sportive. Oriunde se fac atât de mulți bani, cu control redus uh, al autorităților, există risc de corupție, mai ales din cauza uh, dezvoltării internetului, iată, o amenințare din ce în ce mai mare la adresa integrității sportului o reprezintă barierele uh, ilegale. Dacă vedem statisticile de la uh, din partea unei autorități de supraveghere a crescut piața de la 16,3 uh, miliarde de euro în 2004 la aproximativ 50,7 de miliarde în 2012. Asta o estimare din partea EH2 Gambling Capital. Și asta este doar uh, piața legală și vă puteți închipui că uh, nu avem uh, statistici de pe piața ilegală. Da, e o piață și mai mare și e o amenințare la adresa integrității sportului, pentru că sunt legături cu, cu crimă organizată. Dacă de ce se întâmplă în statele membre, până acum din 19 din 27 de state membre și 4 țări candidate s-au detectat cazuri de meciuri aranjate sau există anchete uh, organizate fie de instanțele sportive, fie de uh, instanțele judecătorești sau autoritățile publice. Când majoritatea uh, când în majoritatea țărilor membre se întâlnește acest fenomen, e clar că e vorba de un fenomen transfrontalier. Acum, ce vedem noi la ora actuală e că uh, se întreprind multe inițiative din partea multor actori pentru a uh, rezolva această situație. Pot uh, menționa un număr de inițiative uh, foarte interesante din uh, partea organizațiilor sportive. Vedem, de exemplu, că UEFA a numit 53 de ofițeri de integritate care funcționează în, cu, în colaborare cu asociațiile de fotbal naționale. Și FIFA și UEFA au sisteme de alarmă pentru a detecta uh, situații de pariuri ilegale. În uh, ce privește operatorii de pariuri, uh, um, se va face un memorandum de înțelegere pentru o cooperare încă și mai strânsă. FIFA a adoptat un sistem bilateral de cooperare cu Interpolul pentru a investiga cazurile suspecte. În majoritatea statelor membre, fraudele sportive pot uh, să se încadreze în uh, infracțiunea generală de corupție, însă în majoritatea statelor membre definiția de a fraudelor sportive în codul penal lipsește încă. Dacă vă întrebați uh, de unde provin toate aceste fapte. Fapte, eu am pregătit un document în legătură cu aceste recomandări și cred că vă va fi transmis sau deja dispune de el Uh, poate pot fi puse documentele acolo în față și toată lumea să le citească și să trimitem, uh, să, să le aibă toată lumea la dispoziție. Bun. Deci definiția fraudei sportive lipsește în multe state membre, spuneam. Uh, apoi, când e vorba de Comisia Europeană, Doamna Andrula Vasiliu, comisar pentru sport, a înființat un grup de experți pentru bună guvernanță pentru a uh, uh, dispune de informații în, ce se întâmplă în, în legătură cu ce se întâmplă în sport. Domnul Michel Barnier, comisar pentru piața internă, a, a anunțat un plan de acțiune ca să pună uh, sub, uh, ca să pună în discuție problema parerilor ilegale. Consiliul Europei, după cum s-a menționat aici, Uh, tocmai uh, uh, elaborează o convenție pentru integritatea sportului împreună cu UE și cu statele membre ca participat la această convenție. Și uh, lista de noi inițiative poate continua. Vedem că există interes din partea principalilor actori implicați și din partea marului public. Însă, o abordare uh, exhaustivă și o platformă unde să se reunească eforturile, din păcate, încă lipsește. Consiliul Europei uh, este foarte activ pentru a uh, întocmi o convenție, însă nu are puterea de a, puterea de a, le, le, le, de, mă scuza, de a legiui. Pentru a combate aranjame, aranjamentele de meciuri, uh, trebuie să avem o structură foarte clară de luare de decizii. Convenția Consiliului Europei este o inițiativă excelentă, însă o coordonare directă pentru statele membre ar trebui să provină de la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să fie lider în acest domeniu și să aibă abordare care să țină cont de riscurile specifice pentru statele membre și să opereze și ca un punct nodal pentru cooperarea între toți actorii implicați. Uniunea Europeană de asemenea, trebuie să se asigure că e o gamă întreagă de inițiative care sunt uh, înființate, care, pardon, sunt funcționale, să nu se suprapună, însă UE nu poate acționa singură. Toate, toți actorii principali joacă un rol cheie pentru o abordare exhaustivă care să funcționeze. E unicul mod în care putem combate eficient meciurile aranjate în Europa. Acum, pentru a ajunge la acest rezultat, eu am făcut un set de recomandări uh, clare pentru toți actorii implicați. Uh, în ce privește organizațiile sportive, aș recomanda să uh, aibă o poliție de toleranță, o politică de toleranță zero a corupției în sport și intern și extern. Ca membrii a organizațiilor sportive să fie supuși presiuni. În al doilea rând, pentru organizațiile sportive, să aibă un cod de conduită pentru toată lumea, cu uh, pericolele ara- meciurilor aranjate și cu sancțiuni pentru cei implicați în meciurile aranjate și să aibă și interdicții care să însoțească, uh, care să însoțească și uh, sancțiunile pentru cei care pariază în legătură cu propriile sale meciuri. Și apoi să aibă și un mecanism de protecție contra, uh, pentru cei care denunță aceste cazuri. Apoi să aibă un program general cu obligațiuni foarte clare pentru cluburi, legi, federații și să aibă un organism disciplinar care se ocupă de meciurile aranjate. Cât e vorba de operatorii de pariuri și eu aș recomanda să se stabilească un acord obligatoriu între asemenea operatori și organizații sportive ca o, o responsabilitate de a monitoriza meciurile și de a coopera să fie comună să uh, stabilească o procedură standard pentru a contacta organizațiile sportive și autoritățile sportive în ce privește detectarea uh, unor modeluri de pariuri legale pentru a avea măcar un nivel minim de contact. În al treilea rând, să creeze un acord de cooperare cu operatorii de pariuri din țări terțe, mai ales din Asia, ca să se detecteze mai rapid uh, asemenea cazuri ilegale. Apoi, către statele membre Eh, le spune să includă o definire armonizată a eh, meciurilor aranjate în dreptul penal și să se doteze și de instrumente juridice pentru a combate acest fenomen. Să creeze o unitate specializată ca să combată aceste fenomene. Și un nod de comunicare și cooperare cu uh, principalii actori din acest domeniu. Apoi, să consolideze uh, activitatea polițienească și cooperarea polițiștilor prin uh, echipe comune și, de asemenea, echipe comune nu doar de polițiști, ci și de procurori. Apoi, să ia măsuri contra site-urilor de pariuri ilegale. Apoi, către Comisia Europeană să joacă un rol de lider în lupta împotriva uh, meciurilor aranjate cu o platformă de discuții, schimb de informații și de bune practici, uh, cu uh, coordonarea eforturilor actorilor implicați, organizații sportive, operatori de pariuri, autorități de poliție, magistrați în lupta împotriva uh, acestui fenomen. Să combat acest fenomen la nivel european prin coordonarea eforturilor statelor membre eh, pentru a include o definiție a eh, meciurilor aranjate în drepturile lor penale. Să comunice și să coopereze cu țări terțe pentru a combate pariurile legate de meciurile aranjate. În concluzie, aș spune că o abordare generală e necesară cu cooperarea organizațiilor sportive, Uh, uh, cooperatorii de pariuri, cu autoritățile polițienești și uh, juridice și cu autoritățile publice pentru a face pași concreți înspre rezolvarea acestei probleme, pentru că suntem datori cu acest lucru milioanelor de europeni uh, care zi de zi se interesează de sport și trebuie să acționăm acum înainte de a se distruge integritatea sportului. Mulțumesc! Ce onorevole... Mulțumesc, doamnă Boscurt! sigur că nu putem să nu fim de acord cu spusele dumneavoastră, pentru că sportul e foarte important sau ar trebui să fie foarte important în viața noastră tuturor. Acum deschidem dezbaterea. Dăm cuvântul domnului Newton Dan. Vă rog. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Uh, vorbitorului uh, de la Undoc, care a fost foarte interesant, uh, Aș vrea să-i spun, uh, de fapt să-l întreb dacă superputerile cooperează, mă gândesc aici la SUA sau la China, sau doresc să-și păstreze suveranitatea și nu doresc deloc să coopereze. Sper că mă înșel, nu știu, vă rog să-mi spuneți. Apoi, în al doilea rând, vreau să mă adresez și doamnei raportor. Mi se pare că niciodată nu putem elimina uh, corupția din sport. Eu sunt uh, fan uh, de fotbal, merg uh, regulat la meciuri și știu că poți să pui pariuri uh, pe cele mai mărunte detalii din sport până în ultima clipă înainte să înceapă meciul și e foarte greu să uh, elimine aceste pariuri și nici nu se poate să plătești un uh, jucător să uh, arunce mingea, să zicem, cu un metru mai încolo, cu trei minute înainte să se termine meciul sau așa ceva, pe ce se pariază. Se întâmplă uneori ca mingea să iasă din joc și atunci se uh, fac foarte multe pariuri, chiar pentru zece secunde. La fel se constată că înainte de incidentele teroriste, cum a fost 11 septembrie, se detectează multă activitate pe internet, de exemplu. Deci am avea aceeași posibilitate și în sport? E vreo speranță? Mulțumesc acum domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte, mă scuzați că am întârziat, am prezentat un raport la o altă comisie, însă am urmărit subiectul cu interes o vreme la sporturi, să spunem la olimpiadă, dacă câștigi o medalie și mai târziu se constată că ai, uh, te-ai dopat sau uh, ceva în genul acesta, se poate uh, să fie luată medalia înapoi. Am văzut un exemplu în SUA recent, un uh, sportiv uh, foarte cunoscut a trebuit să dea medaliile înapoi. Ce se întâmplă în acest caz? Ce sfaturi ați avea în acest caz dacă cineva trișează și duce, provoacă pierderea meciului. Există proceduri penale? Ar trebui și ca și clubul să dea meciul, să-l recunoască pierdut, să-l abandoneze? Dacă se întâmplă așa, uh, s-ar întâmpla așa, oare cluburile nu ar fi mai proactive să-i identifice pe cei uh, care sunt uh, susceptibili să vândă meciurile? Vă rog să îmi spuneți, pentru că mi se pare interesant. Mulțumesc. Să nu ci sunt altre domani. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, uh, am să-i dau din nou cuvântul raportoarei și expertului nostru. Dacă nu mai e nimeni, aș dori să închei. Spetti. Dar cu o întrebare. Care e poziția statelor membre aici? Pentru că eu văd că uh, nici statele membre nu au un rol mai mic de jucat uh, pe această temă care nu este una secundară și aș vrea să vă întreb ce credeți dumneavoastră când apar situații de acest tip. Să nu uităm uh, ce se întâmplă cu fotbaliștii și cu sportivi în general, mai ales când e vorba de campioni. Ei uh, câștigă foarte mulți bani și au contracte foarte grase fac, câștigă foarte mulți bani și din publicitate și atunci oricum în imaginarul colectiv ei continuă să fie modele. Sunt adevărate mituri, eroi. Deci, cum ar fi posibil și cum putem interveni ca să evităm nu doar să se întâmple asemenea situații. Repet, că în sport acestea sunt considerate ca un fenomen uh, minor dar în ce mod putem noi să acționăm, să facem presiune asupra statelor membre ca ele să înțeleagă că sunt situații cărora trebuie să le fie acordată aceeași importanță? Eu repet, în Italia, în acest moment, există de socializare un scandal incredibil și uh, și este reflectat în ziare doar în paginile de sport, pe când noi vorbim aici de corupție, vorbim de sute de mii de euro, deci vorbim de infracțiuni. Deci cum credeți dumneavoastră că e posibil să intervenim? Și nu spun, mă rog, cum să sensibilizăm statele membre, pentru că e paradoxal să utilizăm un astfel de termen într-o atare situație, însă cum să tragem la răspundere statele membre ca chestiuni de genul acesta să nu treacă neobservate, să nu treacă pe uh, planul al doilea. Acum vă dau cuvântul, în primul rând domnului Crisicos și apoi eh, lui Emine, ca să și răspundă la întrebări. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Întrebări foarte interesante. începând cu nivelul cooperării internaționale pe baza instrumentelor multilaterale. Ca să vă răspund la întrebare, de exemplu, SUA, care a fost dat uh, exemplu, utilizează acest instrument ca bază a cooperării internaționale și sunt raportate cazuri de extradare și chiar de cooperare internațională în uh, scopul confiscării pe baza prevederilor acestor uh, instrumente care facilitează cooperarea dintre membrii la convenție din diferitele părți ale lumii. Trebuie să mai fie făcute foarte multe lucruri ca să se sporească cooperarea și coordonarea între uh, cei din domeniu, însă acesta este un prim pas important. Va fi evaluat în următorii ani în contextul unui mecanism creat pentru a se revizui implementarea Convenției și a protocoalelor sale în ordinea juridică internă a statelor parte la Convenție. Acest lucru se face deja cu Convenția ONU împotriva corupției. Sigur că detectarea um, mișcărilor suspecte online ar putea, într-adevăr, să fie un indiciu că ceva uh, nu e în regulă, că ceva se întâmplă. Tehnologiile digitale pot fi utilizate pentru a se identifica activitățile suspecte, care ar putea să uh, implice și manipularea sporturilor sau pariuri ilegale. Astfel, uh, de subiecte trebuie să fie urmărite foarte atent și este vorba de un domeniu uh, asupra căruia anchetatorii trebuie să se concentreze. Este vorba, bineînțeles, și de sporirea resurselor și de sporirea nevoii de personal de anchetă care să facă față acestor provocări și care să aibă cunoștințe specifice din domeniul digital. Ce trebuie să facem pentru ca statele să își demonstreze implicarea serioasă? Sunt două lucruri, măsuri proactive, după cum s-a menționat, măsuri de prevenție, ca să avem uh, măsuri de disuasiune foarte convingătoare împotriva aranjării me meciurilor și, de asemenea, măsuri foarte stricte pentru a se detecta și a se face anchete în astfel de cazuri și de asemenea ca să fie urmăriți vinovații în justiție. Nu e vorba de conștientizare politică, ci de voință politică și hotărâre. Trebuie să fie combătute astfel de uh, probleme ca să se demonstreze eficiența politicilor de prevenție și, de asemenea, a reacțiilor uh, judiciare la aranjarea meciurilor. Dacă îmi dați voie, doamnă președinte, aș mai dori să Uh, fac și o remarcă referitoare la recomandările sugerate de doamna Boscurt. Cred că această listă include recomandări foarte utile care acoperă o sferă foarte largă de actori și părți implicate. E adevărat că toleranța față de corupție trebuie să fie zero, pentru că pentru că este strâns legată cu fenomenul uh, aranjării meciurilor și al pariurilor ilegale. Este la fel de important să se sporească legătura dintre uh, sectorul uh, aplicării legii și sectorul privat, adică operatorii de pariuri. Instrumentele multilaterale pe care le-am menționat în prezentare includ și prevederi care fac parte din legislația internă a statelor membre și pot fi utilizate pentru a spori uh, cooperarea dintre actorii menționați. După cum v-am spus, este important să se sporească eficacitatea măsurilor proactive și a măsurilor de prevenție. Să fie inclusă uh, penalizarea, incriminarea și, de asemenea, o abordare cuprinzătoare care să implice pe diferiții actori. Mulțumesc! Grazie, signor Crisicos, Emin Boscur. Mulțumesc, acum doamna Boscur. I would like to thank... Uh, Aș dori și eu să le mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru întrebări. La prima întrebare, da, se poate paria pe orice. De fapt, dacă analizăm situația pariurilor în sine, de fapt nu ele sunt problema. Pariul e un mod de a spăla bani, e un mod de a face bani din aranjarea meciurilor. Deci problema reală este aranjarea meciurilor, intimidarea, încercarea de a mitui jucătorii, arbitrii și așa mai departe. Sigur că se pot face foarte multe în cooperare cu organizațiile de pariuri, pentru că um, agenții de pariuri au tot interesul să-și păstreze uh, activitatea curată. Sigur că se ocupă de monitorizare, există memorandum de înțelegere. În orice caz, cooperarea consolidată este necesară și, după cum am spus în introducere, un cod de conduită ar fi util inclusiv în privința pariurilor și a integrității pariurilor. În ceea ce privește politica de toleranță zero față de corupție în organizații sau în afara lor, este foarte important ca și uh, cei din organizațiile sportive să nu fie uh, susceptibili de mită. Trebuie, cred, să fim foarte duri pe planul acțiunilor penale. E nevoie de o abordare europeană și ajung astfel la a doua întrebare. Ce ar trebui să se întâmple în privința sancțiunilor? Ar trebui să fie sancționat și clubul? Cred că depinde dacă e implicat. Da, să fie sancționat. Acum câteva luni, cartea neagră a fotbalului este european a fost prezentată și uh, în această carte neagră se menționează corupția și aranjarea meciurilor și uneori se vede că cluburile uh, sau ligile sunt și ele implicate. Deci nu e vorba de uh, numai de jucători. Deci ci și de cluburi. Trebuie să vedem ce pot să facă cluburile. Pot să se ocupe de prevenție, e foarte important pentru aranjarea meciurilor. în ceea ce privește aranjarea meciurilor. În ceea ce privește ultima întrebare adresată de președinte, nu e neapărat uh, problema salariilor foarte mari, nu numai jucătorii cu salarii foarte mari, Nu neapărat judecătorii cu salariile cele mai mari uh, sunt cei care se pretează la aranjarea de meciuri. Trebuie să avem aici în vedere și circumstanțele sociale. E greu să Uh, facem ceva în acest sens. Însă jucătorii cei mai, jucătorii cei mai cunoscuți sunt uh, starurile, într-adevăr, în ochii publicului. Și cred că ce putem face este să facem presiune asupra statelor membre ca să acționeze. Fiindcă anul trecut au avut o șansă la Consiliul Ministrilor uh, Sporturilor din noiembrie, până la urmă uh, concluziile Consiliului nu au fost prea concrete, din păcate. Săptămâna aceasta vor avea o reuniune neoficială, un Consiliu informal și în noiembrie un consiliu formal. Cred că e cazul să adopte o abordare comună, să aibă o definiție a aranjării meciurilor și să coopereze mai bine cu echipe comune de anchetă uh, ca să uh, facă cu adevărat ceva, pentru că, după cum am spus mai devreme, nu e vorba de uh, aranjarea meciurilor, ci ei strică pur și simplu jocul de fotbal și e mai mult de atât este o infracțiune gravă. E vorba de corupție gravă, sunt acțiuni mafiote grave. Deci noi, ca Parlament, trebuie să facem presiune asupra statelor membre ca să acționeze cu adevărat. Pentru că, din câte mi s-a spus, nu toate statele membre au aceeași poziție deocamdată cu privire la caracterul urgent al acestei probleme și, de fapt, e acum momentul să acționăm. Let me, uh, uh with your permission, uh, just uh, uh, add to... Mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, uh, să adaug ceva față de ceea ce s-a spus înainte și să răspund deci la întrebarea cu privire la tipurile de corupție de exemplu anularea unor meciuri sau descalificarea unor atleți. Aceasta ar putea fi într-adevăr cazul, dar aceasta depinde până la urmă de, da, de gradul de suspiciune față de acel eveniment sportiv. De exemplu, în legătură cu uh, aranjarea meciurilor, uh, depinde de amploarea meciului respectiv. Este însă chestiunea cu privire la suspiciune depinde de baza juridică, de legislație. Deci dacă se poate evita arbitrarul, atunci măsurile respective de combatere pot fi, combatere pe căi legale ar putea fi o alternativă. Însă măsurile, așa cum sunt și măsurile preventive împotriva aranjării meciurilor. Vorbeam despre nevoia de armonizare a abordărilor naționale și posibilitatea unui nou uh, instrument care să includă o definiție a acestei infracțiuni. Și vreau să vă transmit experiența mea dintr-un context multilateral de la ONU. Definiția unei cibercriminalității, așa cum s-a discutat ea înainte, este o chestiune interesantă, însă întrebarea e dacă să ne concentrăm exclusiv pe definițiile infracțiunilor, aceasta ar putea fi contraproductiv. Și aceasta ar putea fi și împotriva Convenției de la Palermo și împotriva Convenției anticorupție. Anti Iar soluția pe care am luat-o după aceste discuții a fost nu să includem definiții, ci fie să includem o definiție a făptașilor, fie să adoptăm o abordare mai descriptivă prin incriminarea unor preved... descrierea unor prevederi incriminatorii. Această abordare ar putea fi folosită și la nivelul Uniunii Europene având în vedere că discuțiile pe chestiuni terminologice și de definiție ar putea să includă cu sine și uh, conflicte suplimentare. Mulțumesc, președinta. Mie mi-e teamă că aceste aspecte ar putea după aceea să fie folosite pentru a te învârti în jurul cozii fără a pune punctul pe ei la această dezbatere și uh, Cred că pentru a putea combate mafia și crima organizată trebuie să acționez cât mai repede în definirea acestei infracțiuni, fără să lăsăm posibilitatea cuiva să interpreteze acest concept. Și mai vreau să repet o dată, criminalii știu foarte bine ce pot face și ce nu pot face. Deci ei știu foarte clar ce-i de făcut. Iar noi pierdem prea mult timp în înțelegerea cum trebuie să ne mișcăm și așa mai departe. Sigur că din afară cetățenii s-ar putea să aibă impresia că legislatorul se învârte în jurul cozii și a acestui subiect, de fapt pentru că nu dorește să îl deranjeze pe nimeni. Când, de fapt, e vorba de o infracțiune care, repet, este o infracțiune, rămâne o infracțiune și uh, aceasta nu datorită unei definiții. În uh, răspunsurile sale, Emine spunea că foarte des uh, jucătorii de fotbal care nu se bucură de foarte multă popularitate cad în această rețea a corupției și a pariurilor. Îmi amintesc că, că am auzit odată un jucător de fotbal foarte cunoscut în Italia care considera că poate să parieze un milion de euro ca și cum ar fi normal și de la sine înțeles și nu a fost de fapt singurul care risca să devină um, actorul într-o practică practic normală, aproape normală, care sunt aceste pariuri. Deci trebuie să fim mult mai intransigenți și nu trebuie să avem dubii cu privire la ceea ce trebuie sau nu trebuie să fie definiția unui, unei infracțiuni. Și mă bucur că și sper că în acest context statele membre să nu piardă prea mult timp, pentru că, după cum spuneam și înainte, riscăm să deschidem o lacună care deja este folosită, exploatată de către criminalitatea organizată. Nu avem timp prea mult pentru a combate acest uh, fenomen, deci trebuie să fim foarte convinși. Și mulțumesc uh, raportorilor. Dacă nu mai există nimic de spus, putem închide acum ședința și vreau să amintesc colegilor și deputaților că mâine dimineață la ora 9 vom începe din nou cu audierea directorului general uh, Direcției Generale Afaceri Interne, domnul Stefano Manservizi, deci sper să începem chiar la nouă. Mulțumesc și o seară bună!